Mes chers collègues. Dragi colegi, sunteți aici alături de mine? Începem. E cam greu să reiei după mează. Doamnă Grapini, spuneți că da. Dar ne așteaptă subiecte foarte interesante în această după amiază. Începem cu raportul domnului Lundgren referitor la soferii anumitor vehicule rutiere alocate transportului de marfă și călători, calificări inițiale și formare continuă, permisul de conducere. Domnule Lundgren, vă dau cuvântul, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră și, în cele din urmă, Comisia Europene. Comisia e aici, alături de noi? Da? Sunteți acolo? și, bineînțeles, lăsăm cel mai, cel mai bun pe sfârșit, așteptăm uh, și părerea Comitetului Economic și Social. Monsieur Lundgren? Domnule Lundgren, îi dăm bătaie? Foarte bine. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este primul meu raport. Probabil că va fi și singurul, având în vedere șara de la care am asistat aseară în momentul în care s-au uh, alocat noile rapoarte, cel mai importante între marile grupuri și grupurile mai mici primesc uh, rămășițele. În fine, aici este vorba despre subiectul pe care l-ați menționat dumneavoastră, calificarea inițială și formarea proiectului conducătorul la roto și mai departe. În primul rând doresc să salut uh, propunerea comisiei și faptul că ea dorește să mențină calitatea actuală în acest domeniu. Directiva are obiectivul specific de a crește conștientizarea șoferilor în așa fel încât să reducă riscurile și să crească siguranța rutieră. De asemenea, se menționează standarde profesionale în așa fel încât să se asigure o concurență loială în întreaga Uniune Europeană. Eu cred că propunerea Comisiei va atinge acest obiectiv, de aceea nu vin cu foarte multe modificări, dar totuși sunt câteva aspecte pe care le-a arătat Comisia. În primul rând, aș dori să protejez sistemul de formare din Suedia și din alte țări, unde este vorba de formare la locul de muncă. O persoană care reușește să obțină un CPC sau un um, permis de auto este însoțit de un um, instructor auto în activitățile cotidiene de muncă la persoana respectivă, respectivă. Astfel se pot obține câteva competențe care altfel într-un curs auto tradițional nu ar putea fi obținute. De asemenea, dorim să permitem și uh, vehiculele cu combustibili alternativi. În anumite orașe există astfel de autovehicule și are sens să permitem cele 750 de kg în plus la categoriile respective de vehicule, atâta vreme cât aceste 750 de kg în plus se datorează um, motoarelor alternative respective sau componentelor, de exemplu bateriile. De asemenea, ne interesează și formarea pentru condiții meteorologice extreme. O persoană care trăiește în nordul Europei sau în zonele ultraperiferice trebuie să știe exact cum să pună lanțuri de zăpadă. Din nefericire, cel puțin în Suedia, am constatat că de multe ori nu este cazul. Lumea nu are aceste competențe, însă chestiunile acestea se pot învăța rapid în 30 minute în clasă. De asemenea, am propus un sistem de registre și de controle care se bazează pe registre deja existente la nivel național iar autoritățile naționale competente vor avea posibilitatea de a obține informații cu privire la calificările unei persoane în momentul în care se face un control pe drum sau în momentul în care are loc o investigație. De asemenea, va fi de mare ajutor în combaterea certificatelor falsificate. Celelalte amendamente ale mele sunt doar clarificări. Propunerea comisiei este neclară în anumite aspecte iar acest lucru ar duce la interpretări diferite în țări diferite. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lundgren. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Căcinscă, mulțumesc mult, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Lundgren El a fost șofer de camion, are foarte multă experiență și de aceea el a identificat foarte bine nevoile din acest domeniu. De aceea propunerile lui sunt foarte utile. După cum a spus deja domnul Lundgren, obiectivul este de a îmbunătăți calificările pentru șoferii de camioane în toate statele membre ale Uniunii. Până acum nu s-au purtat discuții în cadrul raportorilor din umbră cu toate acestea. Doresc să evaluez în mod pozitiv faptul că vehiculele cu un gabarit de 3,5 tone văd că bateriile vor fi excluse din uh, domeniul de aplicare al directivei. Mi se pare foarte bine pentru că în acest fel se va încuraja electromobilitatea, lor care ne va permite să reducem emisiile de dioxid de carbon. De asemenea, foarte important ar fi să excludem din această directivă care, eh, persoanele care au nevoie de a dobândi un certificat anterior dacă e vorba de un stagiu de practică. Caz în care este implicat eh, un eh, cadru sau un profesor. Mi se pare foarte bine că se pune accentul pe formare. Nu e valabil doar pentru Europa de Nord, ci pentru multe alte țări, um, țări care se confruntă cu um, averse de zăpadă sau alte fenomene meteorologice asemănătoare. În continuare, în ceea ce privește pregătirea și formarea, am vorbit cu practicieni și cei care au experiență în școlile de șoferi uh, pentru șoferii de camioane. Există un, uh, o componentă teoretică importantă. Deocamdată nu există o ofertă solidă din acest punct de vedere pe internet, o ofertă de e-learning. Cred că s-ar putea profita considerabil de pe urma acestui canal de învățare. Trăsăturile psihofizice, cât și așa numitele soft skills trebuie luate în calcul. Și mă gândesc aici mai ales la tineri care nu se află doar pe calea dobândirii unei uh, licențe profesionale, ci și în cadrul unei uh, dezvoltări a competențelor, 35 de ore în blocuri de 7 ore este propunerea, se face trimitere uneori la categoria de vârstă de peste 15 ani. Poate predarea directă în acest volum ar fi prea mult. Poate am putea reduce la jumătate uh, volumul de ore de curs, cât și la jumătate numărul zilelor. Să reducem durata formării pe doar câteva zile. Există reguli speciale pentru vehiculele agricole, pentru vehiculele folosite în silvicultură, care sunt folosite în cadrul unui segment uh, specific. Am o întrebare pentru reprezentanții comisiei. Mă întreb dacă nu ar fi mai potrivit, mai corect, să nu lăsăm doar pe seama întreprinderilor și să luăm în calcul și transportul de marfă pe o rază de 100 de kilometri în aceleași condiții, care să nu fie neapărat principala activitate economică desfășurată de respectiva întreprindere. După care, adaptarea la noile realități, la noul mediu economic, permisul de categorie D1. Aici am constatat că această categorie este aplicată pentru autobuze cu o lungime de peste 8 metri, dar care transportă mai puțin de 17 pasageri. Mi s-a spus că aceste autobuze de peste 8 metri lungime există, dar au 22 de locuri. Așadar, o întrebare pentru comisie dacă s-au confruntat deja cu această problemă și dacă ar fi într-adevăr dificil să ne limităm la lungimea de 8 metri, dar dacă totuși am putea adapta numărul pasagerilor și să-l mărim de la 17 la 22. Formări și pregătire, mai ales dacă vorbim de siguranța în trafic, atunci, după părerea mea, ar trebui să alocăm un număr mai mare de ore problemei siguranței și evaluării riscului în trafic, dar să oferim de asemenea pregătire referitoare la combaterea stresului, a agresivității în trafic, dar și probleme precum cele care irită sau uh, deranjează în general șoferii folosirea telefoanelor mobile, de exemplu, care adesea pot provoca accidente în trafic. De asemenea, problema dezabilităților. Aici se regăsesc recomandările Consiliului. În linii mari, cred că Propunerea domnului Lundgren este una foarte bună, bineînțeles. În numele grupului meu voi prezenta amendamente concrete. Cred însă că raportul este unul care nu pune probleme. Mulțumesc. Doamna Grapina, are cuvântul. Mersi, madame președinte. Uh, mulțumesc foarte mult. Eu plec optimistă la drum în acest uh, raport din două motive. În primul rând apreciez uh, faptul că, iată, Comisia s-a gândit să vină după ce a făcut o evaluare de punere în aplicare a directivei 2003, că este nevoie, a identificat o serie de deficiențe și dificultăți și pe bună dreptate a considerat că este bine să uh, facem această modificare pentru a încerca să clarificăm, pe de-o parte, incertitudinea juridică în interpretarea derogărilor, uh, uh, dificultăți pentru șoferii de a obține recunoaștere reciprocă a formării profesionale obținută în alt stat membru sau de nearmonizarea cerințelor de vârstă. Uh, sunt optimistă și pentru faptul că raportorul, așa cum spunea și colega de la PPE, este specialist, provine uh, din acest, domeniu. Pe de altă parte, Um, sigur o să avem uh, întâlniri raportorii din umbră cu raportorul există tentația ca cel care vine dintr un sector să uh, fie un pic subiectiv uh, și să încline balanța spre lucruri care pot să creeze dificultăți. o să vin cu amendamente însă aș vrea să, să pun pe de o parte întrebare comisiei dar și colegului raportor. Uh, Comisiei, uh, credeți că este necesar? Eu una cred că da, dar vă întreb pe dumneavoastră dacă nu este necesar să clarificăm semnificația sintagmei transport necomercial. După părerea mea, nu este foarte clar acum. Uh, există situații în care, fiind o mare flexibilitate, există situații când într-un stat membru este considerat transport necomercial de mărfuri sau pasageri, iar în alt stat membru uh, Uh, nu este considerat uh, transport uh, necomercial. Și eu cred că aici, prin acest, cu această ocazie, putem să clarificăm foarte bine această treabă. Pe de altă parte, avem, știm bine, în statele membre proceduri diferite cu codul 95. Unele state membre înscriu codul 95 pe permisul de conducere, altele și pe certificatul de calificare, altele au opțiuni Uh, să aibă doar pe unul din, uh, din uh, documente. Eu cred că trebuie să clarificăm aici și să, facem o, să avem o poziție unitară în statele membre vis-a-vis de înscrierea codului 95, care de fapt servește ca dovada conformității cu cerințele de formare. Am cred câteva lucruri de clarificat, dar așa cum spuneam ne vom întâlni cu cu raportorul. Personal n-am înțeles uh, amendamentul 3 și 4 referitor la câmpul de aplicare a directivei și uh, nu știu de ce prin amendamentul 12 dorește să înscrie un nou tip de excepție. Adică solicită prin amendamentul 11 să scoatem un tip de excepție pe care ni-l propune Comisia, dar în amendamentul 12 propune un alt tip de excepție. Uh, poate că nu aici este momentul, nu mai am uh, vrut să anunț că sunt câteva lucruri care uh, nu ne sunt clare, cel puțin grupului nostru. Speranța mea este că, pe de o parte, vom ajunge prin acest uh, raport la o modernizare a practicilor de formare, la o recunoaștere reciprocă în statele membre, la uh, o, un sistem unitar vis-a-vis de definițiile despre care vorbeam, transport comercial, necomercial. Sigur că și eu cred că ar trebui inclus în domeniul de aplicare și combinațiile de vehicule cu masă totală maximă autorizată mai mare de patru două sute cincizeci de kilograme în sensul creșterii siguranței rutiere și a calității serviciilor în transportul comercial de mărfuri. mai multe lucruri le vom spune uh, pe viitor dar mă interesează sigur și poziția comisiei și dacă va avea cuvântul la final uh, raportorul nostru pe care mă bazez foarte tare așa cum am spus la început ca fiind specialist. mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Grappini. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grappini. Urmează domnul Złotowski. Posłowi Lundgrenowi za przygotowanie. Și eu doresc să mulțumesc domnului Lundgren pentru această propunere de raport. Grupul meu sprijină direcția propusă, totul trebuie ordonat, precizat. Excepțiile trebuie discutate în ceea ce privește formarea, pregătirea și chestiunile de siguranță, de asemenea, sunt importante. Există. Totuși avem și câteva întrebări. În primul rând, instrumentele digitale, e-learning, cum vor fi folosite acestea? Folosirea amplă a e-learning ridică multe întrebări. În ce măsură poate spori calificările, îndeosebi dacă e-learning are un caracter obligatoriu. Aceste stagii de formare nu vor fi încheiate cu un examen, așadar cunoștințele dobândite nu pot fi verificate printr-un examen. Nu putem să ne asigurăm că aceste cunoștințe au fost cu adevărat asimilate. Este un lucru de mare însemnătate dacă e să recunoaștem acest tip de formare în toate statele membre. Înțeleg că aceste propuneri urmăresc să reducă costurile și să simplifice accesul la școlarizare, trebuie însă să ținem cont și de comportamentul șoferului în condiții reale de trafic. Am putea avea îndoieli dacă aceste tipuri de formare vor fi cu adevărat utile. În al doilea rând, calendarul punerii în aplicare a directivei. Această directivă cere ca autoritățile naționale de reglementare să emită un permis certificat această soluție nu există însă în multe state membre. După părerea noastră, soluția optimă ar fi ca termenul propus de 18 luni să fie înlocuit cu un termen de 24 de luni. Eu sper că vom reuși să ajungem la un compromis mulțumitor în ceea ce privește această chestiune, dar și celelalte. Alte probleme vor fi abordate în amendamente. Mulțumesc, doamnă Bilbao. Aveți cuvântul. Sí, muchas gracias. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Noi considerăm că modificarea celor două directive este un lucru pozitiv. Obiectivul fundamental al acestor uh, modificări este îmbunătățirea calificării și formării șoferilor profesioniști. Acest obiectiv este foarte important și trebuie să lucrăm din greu ca să-l atingem. Suntem de acord și cu propunerea ca formarea continuă să intre în... să cuprindă referință la siguranța rutieră. Noi am aprobat chestiuni care țin de aceste aspecte și în alte rapoarte de ale noastre. Așadar, este un element important. De asemenea, aș dori ca formarea să se adapteze în măsura posibilului activității specifice desfășurate de șofer. Trebuie să se țină seama de nevoile persoanei respective la locul respectiv de muncă și trebuie să fim flexibili în utilizarea noilor tehnologii ale informației și ale comunicării. Nu este normal să putem uh, merge la facultate în care să folosim uh, noile tehnologii, dar în acest sector, în acest proces de formare, să nu folosim noile tehnologii. Salut de asemenea toate clarificările cu privire la scutiri și mai sunt câteva aspecte importante pentru mine să clarificăm odată chestiunea vârstelor. Dacă clarificăm chestiunea vârstelor, nu vom avea decât de câștigat. Îl felicit așadar pe domnul raportor pentru proiectul său de raport, însă sunt câteva amendamente, 13 și 4, pe care nu le înțeleg foarte bine. Aici comisia are documentul și a avut mai mult timp la dispoziție să îl analizeze și aș dori să ne ofere și comisia un punct de vedere. Iată chestiunile fundamentale pe care ne vom concentra și apoi în ceea ce privește recunoașterea reciprocă, trebuie să lucrăm mai mult aici. Pentru că e vorba de siguranța juridică pe care trebuie să o oferim acestui sector, precum și șoferilor, tuturor șoferilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bilbao. Domnul Dalunde. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Propunerile acestea fac parte integrantă din legislația europeană cu privire la șoferii autobuzelor și ale camioanelor. De asemenea, ele sunt uh, în paralel cu cele care țin de alte aspecte, cum ar fi perioadele de conducere și de odihnă, de permise de conducere și mai departe. Unul dintre principalele obiective este acela de a reduce accidentele și de a crește siguranța. Cele trei aspecte pe care aș dori să mă concentrez sunt următoarele. În primul rând, pentru șoferi, standardele trebuie să fie menținute înalte și trebuie să dezvoltăm noi standarde uh, în colaborare, în strânsă colaborare cu profesioniștii din domeniu. De aceea noi salutăm propunerea comisiei. În al doilea rând, este foarte bine faptul că comisia ne propune ca siguranța rutieră să includă formare periodică. De asemenea, am dorit să includem aici câteva aspecte care țin de conducerea ecologică, conducerea verde. De asemenea, am dorit să existe reguli clare care să contribuie la apariția unei forme armonizate de formare pentru șoferi în Uniunea Europeană. E nevoie de cunoștințe mai bune și de abilități crescute în rândul șoferilor, pentru că astfel se va ajunge la, șofer, la accidente mai puține sau mai puțin severe. Mulțumesc, domnule Dalunde, domnul Kramer. Da, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. S-a spus deja foarte multe scoți în evidență faptul că există mai multe tipuri de permis de, permis de conducere pentru camioane. Am reușit să rezolvăm această problemă în cazul vehiculelor de pasageri. Am armonizat permisele de conducere, acestea sunt recunoscute, doar cele vechi mai pun anumite probleme, lucruri care a fost deja criticat. În ceea ce privește excepțiile, bineînțeles, nu putem trece de la 3,5 la 4,2 tone ci trebuie să aducem justificări și doar pentru anumite tipuri. În linii mari, nu vrem să luăm dezbaterea pe care am purtat-o în cazul acelor gigalinere. Um, e clar că trebuie să se facă excepții pentru că în cazul anumitor camioane bateriile vor fi mult mai grele. Există deja o, un, un document, o adresă către comisie din luna aprilie acestui an, dar până acum n-am primit niciun răspuns. Nu știu ce face de fapt comisia, nu se poate să nu ne dea niciun răspuns. Iată de ce aș dori să știu cu mare plăcere care e poziția comisiei. Mulțumesc! Merci beaucoup, Mulțumesc mult, domnule Kramer. Acum am să-i dau cuvântul reprezentantului CESE, domnul Simons. Aveți 3-4 minute ca să ne prezentați opinia CS. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Avizul CS cu privire la acest subiect a fost adoptat cu unanimitate pe 25 mai. Prin urmare, eu sunt sigur că raportorul va putea să includă informațiile din avizul nostru în raportul său. Nu este deloc surprinzător faptul că raportul este de acord cu noi pe foarte multe aspecte. La CESE am menținut contactul cu societatea civilă, ei ne-au furnizat foarte multe informații, am discutat cu foarte multe ONG-uri care ne-au prezentat opiniile lor Astfel, toate aspectele practice uh, intră în uh, conținutul avizului nostru. Să susținem în foarte mare parte propunerea comisiei. Este o propunere foarte bine echilibrată. E nevoie de un sistem cât mai bine pus la punct pentru certificatele de competență profesională, pentru permisele de uh, Uh, conducere și ca să combatem uh, falsificarea. Apoi, în ceea ce privește baza de date menționată anterior, salutăm cu brațele deschise un astfel de concept și, și aici subliniem că e nevoie de flexibilitate. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect specific. Sunt mai multe scutiri Dacă ați urmărit discuția de la COR, de la Comitetul Regiunilor, acolo se vorbea și despre bunurile periculoase. Nu ar trebui considerată o excepție situația aceasta. Deci transportul de bunuri periculoase. Parlamentul însă îl încurajez să mențină această excepție, această scutire. Altfel ar fi de negândit. Aș dori să vă mai atrag atenția, domnule raportor, domnilor, raportori din, domnilor și domnilor raportori din umbră, asupra câteva aspecte care poate că v-au scăpat atenției. Dacă îmi permiteți încă o minut, doamnă președinte, să mai vorbesc. În primul rând, poate că Domnul raportor nu a observat punctul 3.1 din avizul CS. Calificarea inițială. Până la ora actuală, statele membre au putut alege între un curs și un test scurt sau un test mai lung. Așadar, noi vă sfătuim ca statele membre să aibă libertatea de a alege între aceste două opțiuni. Cred că este destul de simplu de pus în practică. Există un amendament cu privire la permisele de conducere și vârstă. Prin urmare, acolo puteți schimba să scrieți fie sau. Atât trebuie să modificați textul amendamentului. Un alt punct se referă la structurile de formare. La punctul 47 din avizul CESE se face o cerere în sensul că sesiunile de 7 ore, care sunt practic o zi întreagă, din uh, cele 35 de ore de formare, să fie flexibilizate, să fie mai flexibile. De ce trebuie să se facă aceste lucruri într-o singură zi? De deci ce nu se poate în două zile șapte ore? Știu din experiență că atât uh, studenții, că până și studenții de la universitate au un, um, un, un, un interval de atenție de 20 de minute, așa, nu trebuie să exagerăm cu perioada de formare pe care să o înghesuim într-o singură zi. Poate că o persoană mai puțin cu o educație diferită, așadar uh, ar avea dificultăți. Așadar, să includem flexibilitatea aceasta vă sugerăm noi. De asemenea, trebuie să avem grijă și în ceea ce privește e-learning. Învățarea cu instrumente de pe internet. E nevoie de claritate. Statele membre ar putea interpreta diferit chestiunile acestea. E nevoie să definim un număr maxim de ore care se pot face prin e-learning. Și în ultim punct, doamnă președinte, siguranța rutieră. Cred că aici trebuie să discutăm mai mult. Nu e nevoie doar de o zi. Trebuie să se vorbească despre siguranța rutieră și materiale inflamabile și alte aspecte. Mulțumesc, domnule Simons. Foarte interesante aspectele menționate din partea CESE. Acum am să dau cuvântul Comisiei Europene. Este vorba de doamna Ianido. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamna Ioanidu, mă numesc. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succintă. Știți prea bine că această propunere a noastră a fost foarte bine țintită. Noi am încercat să Uh, rezolvăm numai lucrurile care nu funcționau, numai lucrurile care erau probleme în directiva anală. E vorba de recunoașterea reciprocă a calificărilor, conținutul formării, claritatea, siguranța juridică și armonizarea legislației. Deci este o propunere foarte bine țintită. Și așa cum bine știți, avem uh, deja un compromis la Consiliu și ne bucurăm foarte mult că raportul corespunde realizărilor pe care le-am avut deja la nivel de Consiliu și uh, ne bucură direcția acestui raport. Salutăm și primim cu bunăvoință orice îmbunătățiri din partea dumneavoastră care doresc să îmbunătățească calitatea formării și conținutul formării și salutăm amendamentul care se referă la condiții de lucru mă scuzați, condițiile meteorologice extreme. Bineînțeles, acesta este un uh, pas înainte și orice altă propunere care ar uh, înlesni recunoașterea reciprocă într-un mod eficient uh, de randament. Avem două aspecte unde vrem să ne arătăm mai prudenți ceea ce privește două andamente. Primul se referă la amendamentul referitor la posibilitatea de a avea vehicule curate de până la 4250 de kg cu un um, carnet de tip B. Noi am dori să existe o evaluare completă pentru acest lucru și să nu se facă în contextul revizuirii directivei CPC, care este oricum o altă directivă. În ceea ce ne privește, nu trebuie să ne grăbim să facem aceste schimbări, pentru că avem un sistem de derogări care funcționează. Avem trei state membre care au primit aceste, care beneficiază de aceste derogări <clears throat> și cred că ar fi mult mai bine dacă am putea să tragem învățăminte de pe urma acestui Uh, sistem înainte de a revizui directiva privind carnetele de conducere. Îmi uh, cer scuze în legătură cu scrisoarea, cred că s-a rătăcit, să vedem unde a ajuns uh, în ceea ce privește derogările. Bineînțeles, suntem gata să vă oferim mai multe explicații. Aceasta este prima observație, primele observații în ceea ce privește amendamentele. În al, al doilea rând, este vorba despre amendamentul care face o sugestie de a introduce, de a face în sistemul CPC uh, un sistem în timp real. Și asta este vorba de posibilitatea pe care am studiat-o în evaluarea de impact, care a dovedit că este destul de costisitor pe de-o parte și uh, de asta nu, uh, nu am păstrat-o ca o soluție. Nu zicem că este o idee proastă, e o idee bună, dar trebuie să vedem cu mai multă atenție ce înseamnă acest lucru, fiindcă la ora actuală nu avem sisteme în timp real și aceste, și a, acestea ar putea fi destul de costisitoare. O să încerc să răspund întrebărilor adresate, cel puțin ce am notat eu aici. Am avut o primă întrebare privind derogările pentru agricultură. În propunerea comisiei, um, ca în directiva privind timpii de conducere și uh, odihnă, oferea o derogare pentru uh, șoferii acestor uh, vehicule. Am încercat să ne aliniem într-o oarecare măsură cu aceasta pentru a păstra natura proporțională, fiindcă dacă avem un fermier care uh, conduce 50 de kilometri pentru a-și uh, vinde la piață fructele, ar uh, fi uh, disproporționat să-i cerem nu știu câte ore de formare. Dar în compromisul Consiliului, aceste derogări au fost deja ajustate și noi am sprijinit acest lucru pentru a fi doar o posibilitate. Să vedem de deci, ce au posibilitatea de a alege această opțiune și de a impune condiții de a limita distanța 50 de km sau, mă rog, o, o altă distanță. Asta a fost una dintre sugestiile pe care le cunosc eu. A doua întrebare, nu știu dacă am înțeles eu cum trebuie, am înțeles că ar fi o sugestie în ceea ce privește clasificarea, în ceea ce privește uh, numărul de locuri. Acest lucru însă nu este reglementat în această directivă și am evitat-o. Apoi am, a fost o întrebare în ceea ce privește transportul necomercial și dacă ar, am, am uh, încercat să definim acest transport necomercial. Și noi ne-am pus această întrebare, dar până la urmă Trebuie să spunem că există o hotărâre judecătorească care definește uh, operațiunile necomerciale și cred că este suficient să avem uh, o poziție clară la nivel european. Iar apoi, cred că am uh, răspuns la întrebări. Amendamentele 3 și 4. Amendamentul 3 se referă la uh, formarea pe bază de muncă, una dintre recomandările raportorului, care nu, se care nu se regăsea în propunerea inițială a Comisiei, dar se regăsește în, compro- în compromisul Consiliului și o sprijinim, fiindcă este o abordare mai sigură. Și patru, derogările pentru agricultură și sper că am uh, acoperit deja acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult Comisiei. Domnule Lungren, vă dau cuvântul, dar înainte am și o întrebare scurtă. Pe permisul de conducere, nu știu la transportator cum e, dar... Domnul Zlotovski a spus uh, că acum avem sisteme pe puncte, iar dacă un uh, transportator pierde puncte, poate să conducă într-o altă țară, dacă, chiar dacă el și-a pierdut punctele? Cum funcționează acest sistem? Dumneavoastră cred că știți asta. Vă dau din nou cuvântul. Domnule Lungren, vă rog. Mulțumesc, da, din câte știu eu, nu. Răspunsul pe este nu. Uh, asta din câte știu eu, dar... Vreau să adaug ceva la transportul necomercial. Noi în Suedia avem un Uh, sistem de învățământ uh, care prevede că după ce se învață cunoștințele de bază în ceea ce privește șofatul, cel mai bun uh, mod de a învăța este să fie însoțiți de un șofer competent profesionist. Și asta se face în companiile de transport comerciale. Dacă apoi suntem foarte stricți în ceea ce privește transportul necomercial, înseamnă că pur și simplu am distrus această posibilitate. Pentru tinerii care sunt formați ca șoferi. Deci am distrus această posibilitate și e vorba de până la 600 de ore în care pot fi însoțiți de un șofer profesionist. Și asta nu înseamnă că iau munca unui alt uh, șofer. Șoferul care îi însoțește este chiar plătit puțin mai mult pentru a fi instructor și uh, ține și un jurnal uh, în ceea ce privește evoluția tânărului șofer. Iar competențele de, de zi cu zi, să spunem așa, sunt foarte importante, fiindcă în fiecare zi te confrunți cu um, volume, cu greutăți diferite și este foarte important, dacă, dacă se pune capăt acestui sistem, asta înseamnă că studenții vor trebui să plătească pentru a beneficia de o astfel de experiență. Și deja carnetul de șofer pentru camion este destul de, de costisitor la ora actuală și dacă trebuie să mai plătească pe deasupra sute de ore de experiență, va fi foarte, foarte greu să mai avem șofer de camion apoi. În ceea ce privește sporirea mesei, la 4, 4250. Aici eu voiam, eu mă, mă refer doar la greutatea bateriei, fiindcă trebuie să vedem cum se distri- pe, pe viitor trebuie să găsim o altă modalitate de distribuție a bunurilor în orașe și poate vehicule electrice ar fi o soluție. Problema este că la ora actuală uh, acești șoferi au carnet de tip B, deci cu greutate la, până, până la 3500 de kilograme, ceea ce înseamnă că va fi foarte greu pentru companiile de transport să găsească șoferi cu carnet de tip C, de care e nevoie pentru a conduce un astfel de vehicul. Și înțeleg că nu putem să, să, să lăsăm lucrurile să meargă și mai departe. Eu cred că aspectul de mediu, bineînțeles, este foarte important la ora actuală și cred că în acest sens ar trebui să, să permitem creșterea masei până la 4250 de kg cu o derogare pentru vehiculele electrice. Um, șofatul ecologic. După cum știți, uh, eu am fost șofer de camion și am uh, făcut această, am trecut prin această formare, iar șofatul ecologic face parte din această formare. Și ca fost șofer de camion pot să vă spun că a, uh, aceasta este doar o parte a formării periodice. Era vorba și de lucruri pe care le cunoșteam deja. Am fost foarte surprins când uh, am dat primul test cu instructorul la dreapta eu am uh, condus uh, camionul ca de obicei și după aceea mi s-a făcut, mi s-a dat un nou test cu comentariile de la instructor să, care mi se face să fac și am fost surprins că era foarte ușor să reduci consumul de combustibil făcând numai mici schimbări la nivel de șofat, de comportament al șoferului. Deci asta este o chestie foarte importantă și, și este deja face parte din uh, formarea periodică în Suedia. Bineînțeles, vom avea mai multe discuții, mai multe întâlniri. Eu sper că vom avea prima reuniune cu raportorii din, înainte de vacanța de vară și, bineînțeles, vă vom trimite propuneri de date. Vă mulțumesc însă foarte mult pentru comentariile de astăzi și aștept cu nerăbdare să, să, ne, reveni, să ne revedem la reuniunile cu raportorii din umbră și deja plecând de la ce s-a spus astăzi, cred că vom ajunge cu ușurință la un acord. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule Lundgren, pentru această prezentare a raportului dumneavoastră, un raport care pasionează pe toată lumea și, și uh, prin intermediul experienței dumneavoastră ni se dă un exemplu de bune practici. Și asta este foarte important, fiindcă ni se pot uh, arăta uh, soluții concrete, plecând de la cazuri concrete. Mulțumesc, domnule Lungren. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 iunie la ora 14. Și acum mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, raportor doamna Anderson. După aceea dau cuvântul și raportorilor din umbră și comisie. Doamna Anderson, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mă bucur foarte mult că pot să vă prezint aceste amendamente care s-au depus, număr de 424, inclusiv amendamentele mele inițiale și vreau să vă spun că o mare parte a acestor amendamente sunt uh, binevenite, cu siguranță toată lumea s-a concentrat în mod uh, constructiv asupra raportului, s-au făcut și sugestii tehnice și modul în care ar trebui să se elaboreze să se formuleze anexa documentului. Vreau să vă reamintesc că acest regulament se referă numai la colete transfrontaliere și se referă mai ales la chestiuni care țin de piața unică, dar este adevărat că uh, Comisia Transport și Turism se ocupă, e normal să se ocupe Comisia Tran de acest lucru, fiindcă implicațiile asupra uh, sectorului de transport la nivel logistic sunt uh, foarte importante și pentru noi este o prioritate acest lucru. În ceea ce privește obiectivele cu privire la serviciile de livrare transfrontaliere de colecte, de colete, scopul regulamentului este îmbunătățirea serviciului uh, de livrare transfrontalieră, fiindcă au existat foarte multe plângeri de la consumatori și companii în ceea ce privește serviciile sau prețurile uh, de, legate de serviciile de pe internet. Și asta mai ales în domeniul uh, livrării transfrontaliere, care, bineînțeles, uh, nu afectează cu nimic uh, obligativitatea serviciilor și nu dorește să, nu dorește să înlocuiască directiva privind serviciile poștale și, și are și prevederi cu privire la caracterul accesibil ca preț. Iar uh, eu, bineînțeles, îmi dau seama că um, în ceea ce privește rezolvarea problemelor, poate nu este toată lumea pe aceeași lungime de undă, dar uh, analizăm acum amendamentele. Avem în uh, lucru acum unele compromisuri și cred că se înregistrează progres. În ceea ce privește unele aspecte, principalul aspect îl reprezintă dacă regulamentul uh, care se referă la transparența prețurilor și uh, evaluarea prețurilor ar trebui uh, să fie să referitor numai la furnizorii de servicii universale sau numai furnizorii de servicii de livrare de colete. Dar acest lucru este, vorba, este legat numai de evaluarea cu privire la aspectul transfrontalier dat fiind uh, problemele pe care vi le-am enumerat. S-ar putea să mai avem discuții în ceea ce privește modul în care putem să obținem acest lucru și eu uh, sunt gata să ajungem la o soluție care nu impune povere asupra mediului de afaceri, asupra companiilor și în același timp uh, oferă informații despre piață autorităților de reglementare autoritățile de reglementare s-ar putea să aibă unele informații la o dată, dar nu au toate informațiile care le sunt necesare pentru a-și face treaba bine. Și mă bucur că o mare parte a amendamentelor subliniază acest punct și oferă în egală măsură elemente de protecție, spunând că evaluările nu ar trebui să fie legate de reglementările de preț, ci se referă la oferirea unui test uh, adecvat pentru a vedea dacă este necesar să se ofere uh, reglementări cu privire la livrarea de colete. Articolul 3 se referă la um, furnizarea de informații. Se aplică, bineînțeles, tuturor furnizorilor de servicii. Majoritatea am fost de acord cu acest lucru. Chestiunile cheie se referă la nivelul de informații care trebuie să fie oferite, ar trebui să fie oare vorba numai de cifra de afaceri sau informații cu privire la, la ocupare? Dacă nu, cum se poate evalua dacă piața funcționează în mod eficient per total? Acest lucru este un element cheie și dacă este așa, ce informații trebuie să fie oferite și în ce fel să fie oferite aceste informații? Un lucru important în ceea ce privește subcontractanții, uh, este necesar și re, sunt necesare și relevante informațiile privind subcontractanții. Știm, știm că mulți furnizori folosesc subcontractanți și este greu pentru autoritățile de reglementare să știe ce se întâmplă în acest domeniu. Iar apoi, articol 3, deci acesta este articolul 3 și astea sunt principalele uh, chestiuni la care se referă amendamentele și cred că, iată, primim, eh, avem deci un punct de plecare foarte bun în ceea ce este compromisul. Se pune și întrebarea dacă există un prag, pentru ca niciun furnizor eh, de eh, livrare transplantare de colete să nu trebuiască să furnizeze aceste informații dacă nu se ajunge la o anumită greutate și apoi se pun și întrebări legate de calcul. Unele chestiuni sunt mai complicate, altele pot fi rezolvate numai cu puțin bun simț, să zicem așa. Probabil cunoașteți eh, discuții în ceea ce privește limita de la 10 persoane, 25 de persoane, 50 de persoane. Întrebarea se pune și eh, în ce măsură trebuie să ținem cont și de structura eh, corporatistă. Apoi, articolele cheie în ceea ce privește transparența și tarifele și evaluarea tarifelor. Există, s-au vehiculat mai multe idei în ceea ce privește modul de funcționare dacă articolul 4, care face referire la tarifele publice, ar trebui să fie aici și doar furnizorii de servicii publice sau și ceilalți. Și în ceea ce este informațiile publice, este greu pentru autoritățile de reglementare sau sau să, să, se ia, să, să există o poziție la nivel european dacă operatorii din sectorul privat nu oferă și ei informații în ceea ce privește tarifele pentru anumite servicii și pentru anumite zone. Vreau să vă spun că anexa cere doar un, ca un anumit, uh, uh, anumită categorie de colete să fie evaluată, ceea ce face lucrurile mai gestionabile și se spune că este vorba despre articole unice, nu tarife în, uh, în grup, în bloc. Asta, acesta, asta, acesta este progresul în ceea ce privește amendamentele. Articolul uh, 4 trebuie să fie discutat împreună cu articolul 5 și multă lume uh, chiar vorbește despre eliminarea articolului 5 și să se aplice poate numai uh, furnizorilor de servicii universale. Iar, cum am spus deja, nu cred că este corect să se creeze astfel de regulamentul așa și una dintre criticile inițiativei este că uh, era că operatorii actuali sunt vizați într-un mod incorrect și nu ținea cont de faptul că ei trebuia să-și facă treaba. Da, e adevărat, dar uh, asta face parte din discuția generală privind definitivarea pieței interne și încurajarea uh, oamenilor să folosească serviciile de livrare transfrontalieră ca operator sau ca utilizator Deci, încă o dată, discutăm articolul 5 și dacă ar trebui să rămână în text și dacă rămâne cum, să, în ce formă să rămână și cum poate fi îmbunătățit și dacă se oferă unele informații, trebuie să se sublinieze faptul că ă, chestiuni legate de serviciile universale trebuie să fie avute în vedere acolo unde e nevoie și trebuie să se țină cont de ele așa cum trebuie pentru a uh, oglindi interesul public special care există în ceea ce privește protejarea serviciilor universale. Deci și eu uh, mă angajez către obținerea acestui obiectiv și mai ales prin uh, introducerea de lămuriri la considerente, acolo unde e nevoie. Dar cum vă spuneam, mai e cale lungă de bătut și mai avem un nou articol 6 și vă spun nou, deci nu vechiul articol 6, articolul 6 nou oferă protecție suplimentară a consumatorilor și vă rog să, să, să citiți amendamentul sau înaintați amendamente privind, mai ales cei care au înaintat amendamente privind protecția consumatorului. Noi încercăm aici să, să consolidăm protecția consumatorilor, să oferim noi garanții deci de calitate într-un nou articol 6, dar vechiul articol 6 și știu că nu toată lumea împărtășește această părere care oferea, care cerea obligativități suplimentare numai pentru furnizorii de servicii universale de deschidere a rețelelor. După mine, acest lucru era incorrect, pentru că nu se, nu se putea extinde acest lucru corect pentru a include toată, pe toți eh, participanții și noi am considerat că mai bine să eliminăm acest articol și eh, prevederile în ceea ce privește modul în care să revizuim acest eh, sistem. Cum v-am mai spus, trebuie să se facă acest lucru în, într-un mod armonizat cu revizuirea directivei privind serviciile poștale pentru a nu crea efecte nedorite și să nu facem probleme acestei directive privind serviciile poștale. Și în ceea ce este prevederile de revizuire, deci există un acord în ceea ce privește și în ceea ce privește și cred că putem ajunge la un compromis. Iată deci un regulament care adaugă ceea ce există deja și nu uh, reduce obligațiile de servicii universale, nu greunează lucrurile în niciun fel și, bineînțeles, ar putea să nu ajungem acolo unde ne dorim, dar cel puțin trebuie să mergem înainte pe această cale în mod constructiv și sperăm să putem vota în comisia noastră în luna iulie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferber. Bună ziua, vă dau cuvântul. Dragi colege și colegi, înainte de toate, îi mulțumesc din suflet raportoarei pentru prezentarea situației. Ne-am întâlnit deja de două ori și cred că nu putem spune că am înaintat deosebit de mult, mai în continuare nevoie să discutăm multe aspecte, pentru că anumite aspecte esențiale sunt uh, evaluate în mod diferit, iată de ce este deosebit de greu să ajungem la un compromis. În primul rând, de pildă, întrebarea referitoare la ce rol joacă în acest regulament serviciul universal. În uh, directiva referitoare la poștă am creat un serviciu universal astfel încât orice cetățean al Uniunii Europene, indiferent de, une, de unde trăiește, fie că locuiește la oraș sau în zona rurală sau singur undeva în vârful muntelui, eh, poate avea acces la servicii poștale și la prețuri accesibile. Propunerea Comisiei urmărește ca, în tocmai în ceea ce privește serviciile transfrontaliere, aceste prețuri accesibile nu sunt asigurate, ci de multe ori uh, costă de mult mai multe ori să trimiți ceva în afara granițelor decât în interiorul statului. E o situație care nu poate să continue. Cred că aici suntem cu toții de acord. Acum însă, dacă privim toate serviciile uh, de coletărie la nivel transfrontalier, trebuie să vedem ce rol mai joacă serviciul universal, pentru că Bineînțeles, concurentul nu are nicio obligație de serviciu universal. Nu trebuie să ofere peste tot uh, același uh, avantaj pentru toți cetățenii, dar, de pildă, are și alte avantaje, este scutit, îmi cer scuze, nu are anumite avantaje, nu este scutit de TVA, precum poșta. Dacă începem să renunțăm parțial la serviciul universal, atunci vom ajunge tocmai la situația opusă la cea dorită de raportoare, și anume crearea de locuri de muncă. Nu vrem să facem politică socială, ci vrem să facilităm transportul de colete la nivel transfrontalier, astfel încât să facilităm situația pentru IMM-uri, pentru cele care fac e-commerce, să-și poată comercializa produsele și la nivel transfrontalier, pentru că în cele din urmă toate se sprijină pe furnizorii de servicii universal. Nu putem să înființăm servicii compensatoare, nu? Aceasta este menirea noastră. Cât uh, există în continuare întrebări, cât nu găsim un răspuns la această întrebare fundamentală pentru noi, PPE, va fi foarte greu să ajungem într-un fel sau altul la compromis, pentru că există două concepte care se ciognesc, practic se bat cap în cap și contrazic poziția noastră la comunicarea comisiei. Eu avusesem impresia că ne pusesem de acord, pentru că plenul a decis că dorim să ne concentrăm pe serviciul universal. Cel puțin eu așa constatasem în acest mandat. Iată de ce. Cred că este o întrebare fundamentală la care trebuie să găsim un răspuns. În al doilea rând, există experiențe diferite din diferite state membre, așa sau lucrurile în Uniunea Europeană. Dacă lucrurile merg bine într-un anumit stat membru, există un alt stat membru, cu siguranță, unde există probleme considerabile. Iată de ce există o gamă atât de amplă de servicii ci fiecare are propria experiență, lucruri care nu simplifică situația. Iată de ce ar trebui să ne concentrăm asupra celor lucruri care sunt uh, urgente. Iată de ce am scos acest lucru în evidență în avizul nostru la comunicarea Comisiei. În primul rând, uh, serviciile transfrontaliere costă mult mai mult decât serviciile oferite în interiorul țării. Această problemă trebuie rezolvată, trebuie, situația trebuie să devină mai transparentă. Iată, de fapt, ce am solicitat și noi, PPE-ul, prin transparența serviciilor universale. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că IMM-urile au acces la serviciile de colătărie transfrontaliere. Aici există deocamdată diferențe, dife, um, definiții diferite sunt uh, probleme pe care trebuie să le rezolvăm în cadrul negocierilor, iar în al treilea rând, statele membre au autorități naționale de reglementare care nu au pus în aplicare complet prevederile referitoare la uh, noua directivă privind serviciile poștale, lucru care complică considerabil pătrunderea pe piață a unor noi uh, întreprinderi de colătărie. Există întreprinderi cu un număr redus de personal care beneficiază de o protecție deosebită sau, din potrivă, ne putem gândi că uh, încă de la primul angajat, aceste întreprinderi trebuie să facă obiectul unei aplicări de pline a normelor. Ar putea spune chiar că poate încercăm să le împiedicăm acestor noi întreprinderi să pătrundă pe piață. Iată de ce PP-ul uh, consideră că trebuie să introducem un anumit prag astfel încât noile întreprinderi care apar să poată, în primul rând, pătrunde pe piață, înainte de a fi expuse forței de plină a legii care să le nimicească. De multe ori am constatat că statele membre și-au declarat trei sferturi din teritoriu drept regiune periferică în temeiul directivei privind serviciile poștale. De multe ori, anumite țări declară chiar trei sferturi din teritoriu drept teritoriu insular, când de fapt țara respectivă e uh, pe continent. Însă, Autoritatea Națională de Reglementare caută noi uh, ofertanți, uh, în acest sens se consumă resurse considerabile. Iată de ce noi, uh, pp ul credem că această situație trebuie rezolvată pentru că e o situație absurdă. Credem că vom continua negocierile și uh, doamna raportor a încercat și va încerca, sper eu, să discute cu toți actorii implicați pentru a ajunge la o soluție în interesul consumatorului pentru că în cele din urmă, dintr-o mare de informații, consumatorul nu va selecta uh, de ce are nevoie, ci din potrivă se va limita doar la două, trei informații. Și în al doilea rând este deosebit să asigurăm transparența prețurilor pentru a elimina neînțelegere. După care cred că piața mai degrabă va reglementa situația mai bine decât am putea face noi la nivel uh, de legiuitor. În plus, nu trebuie să lăsăm ca o transparență a datelor înțeleasă greșit să ducă la un concurs al prețurilor care să aibă repercursiune asupra clientului în cele din urmă. Pentru că, în primul rând, pentru a apărea uh, un operator concurențial pe, pe piață, acesta trebuie să poată oferi prețuri uh, mai accesibile. Dar uh, dacă, de pildă, trebuie să plătească TVA, nu poate face acest lucru. Dacă aceasta însă este valoarea de referință la care trebuie să se raporteze furnizorul de servicii universale, nu facem decât să încurajăm un concurs practic în, cu o spirală descendentă pe care noi PP-ul nu dorim să-l încurajăm. Iată de ce. Cred că mai trebuie să meșterim un pic la conceptul de serviciu universal cred că în cele din urmă va fi posibil să ajungem la un compromis. Am stabilit deja în scris poziția noastră referitor la propunerea raportoare. Eu mi-am permis să vin și cu câteva propuneri deosebi uh, o parte din propunerile Comisiei pentru piața internă mi se par chiar destul de inteligentă și cred uh, că le putem prelua. Sper că pe 11 iulie vom reuși să votăm totul, însă mâine cred că nu vom reuși. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, vreau să cer scuze în uh, numele uh, colegului Kun, care nu poate să fie prezent. Dar în locul său îi primesc pe invitații săi, cei 20 de membri ai Comitetului de Energie și Transport al Parlamentului Regional din circunscripția sa, Mecklenburg, Pomerania Occidentală. Deci, la Marea Baltică, dacă mă înșel, spune doamna președinte. Da, da. Vă urăm uh, bun venit în comisia noastră. Sunteți bineveniți, avem nevoie de fiecare parlamentar la nivel local și ne bucurăm foarte mult că ați venit uh, și uh, să ne ascultați cu atenție dezbatele. Continuăm acum cu vorbitorii, vorbitorii noștri, um, domnul Zlotowski. Madame la Présidente, uh, ja chciałbym się dołączyć do podziękowań dla... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să mulțumesc doamnei Anderson. Dânsa s-a implicat considerabil, însă în ciuda unor modificări încurajatoare pe care le-am putut constata în amendamentele de compromis, există totuși o serie de limitări. E păcat că doar câteva amendamente înaintate de grupul nostru au fost luate în calcul de raportoare. Principala problemă o întâmpinăm uh, când vine vorba de, obligarea de obligația de raportare. Anumiți operatori vor fi excluși din domeniul de aplicare al directivei, lucru care va face ca directiva să fie transpusă mai greu. E vorba aici de subîntreprinderi, dar dacă nu scoatem în evidență că e vorba doar de subîntreprinderile de mari dimensiuni, atunci situația va fi, pe dispozițiile vor fi greu de pus în aplicare. În plus, datele sunt destul de dispersate, datele care trebuie comunicate de autoritățile naționale de reglementare. Piața va fi astfel uh, afectată. Obligațiile pentru subîntreprinderi trebuie să devină mai realiste. În al doilea rând, excepțiile prevăzute la articolul 3 pentru serviciile de călătorie din uh, statele membre care au un anumit număr de angajați. Doamna raportor uh, propune aici 25 uh, de persoane. Este o provocare considerabilă pentru IMM-uri și nu poate fi împăcată cu definiția IMM-urilor. Propunerea Comisiei Europene vorbește aici de 15 persoane, mi se pare mult mai rezonabil și nu cred că va genera o povară considerabilă pentru autoritățile de reglementare. De asemenea, doresc să mulțumesc raportoare pentru acceptarea amendamentului 235. Trebuie să ținem cont și de situația consumatorilor. povara administrativă crește tot mai mult și generează costuri considerabile la operatori. Înțeleg ce afirmă raportarea la articolul 5, că avem nevoie de mai multă libertate pentru autoritățile naționale de reglementare, clarificări și date suplimentare sunt de asemenea necesare în ceea ce privește uh, taxele finale, cât și date referitoare la activitatea subîntreprinderilor. Amendamentul nostru, 282, din păcate, nu a fost uh, luat în calcul. Era vorba acolo ca doar prețul serviciilor universale să fie luat în calcul, E vorba de directiva 9767. Considerăm însă că raportarea a făcut eforturi considerabile pentru a ajunge la un compromis și sperăm că în cadrul negocierilor îndoielile să fie eliminate. Da. Mulțumesc, domnul Telecca. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, am să încerc să evit situația în care vorbim cu toții mult prea mult. Dar pentru început aș dori să vă zic că avem cu toții același obiectiv, iar acest lucru este un lucru pozitiv. Obiectivul este acela de a obține o piață a pachetelor funcțională. Cu toți avem o viziune cu privire la cum ar trebui să arate piața pachetelor pe piața coletelor pe viitor. După cum au spus și colegii, trebuie să analizăm acest, această propunere legislativă din punctul de vedere al comerțului online. Într-adevăr, sunt câteva anomalii pe piață și putem înțelege foarte bine faptul că există o diferență de preț de câteva puncte procentuale nu vreau să insist prea mult asupra structurii prețurilor. E de înțeles. Pe altă parte, în unele cazuri nici măcar nu se recunosc coletele transfrontaliere. Și aici e nevoie de mai bine pe viitor. Dar în anumite situații diferențele sunt enorme. Și de aceea salutăm propunerea Comisiei. Știți că în trecut inclusiv eu am exprimat, printre alții am exprimat anumite îndoieli cu privire la evaluarea acestui, cu privire la modificarea legislației în acest domeniu. Dar acum, după ce am aflat mai multe informații, constat că este o idee bună. Însă important este să menținem domeniul de aplicare sub control. Trebuie ca propunerea legislativă de pe masă să completeze directiva privind serviciile poștale și în cele din urmă trebuie să reparăm ce e nevoie să fie reparat. Nu trebuie să intrăm în detalii nefericite care ne-ar uh, duce pe calea distorsionării pieței. Nu dorim să creăm și mai multe probleme decât încercăm să rezolvăm. Sunt destul de optimist. Discuțiile poate că nu sunt în faza avansată pe care ne-am dorit-o, dar totuși acest Dosar este destul de complicat și apreciez efortul raportoarei de a ține seama de opiniile celorlalți colegi. Progresăm pas cu pas. Nu mă deranjează dacă este pas cu pas, încet, atâta vreme cât ajungem la un rezultat bun. Doresc să subliniez un lucru care are de-a face cu domeniul de aplicare. Peste câțiva ani vom revizui directiva serviciilor poștale. Și poate că sunt câteva aspecte pe care trebuie să le abordăm în acel proiect și nu să transformăm proiectul actual într-un pom de Crăciun cu mult prea multe lucruri cu care să-l încărcăm. Deci e nevoie de reglementare mai bună. Sunt foarte serios. Apoi câteva puncte specifice. Articolul 4. S-a vorbit de mai multe ori despre articolul 4. Sunt câteva diferențe. Oare ar trebui să fie acoperiți toți furnizorii sau doar furnizorii de servicii universale, de interes universal? Piața evoluează și furnizorii de servicii universale sunt singurii care reprezintă această piață pe viitor ar putea surveni noi schimbări. Nu are sens să intrăm în detaliu. Sunt mulți furnizori care își schimbă pur și simplu modelul de afaceri și trebuie să nu ignorăm acest lucru. Păi apreciez faptul că raportoarea a ținut seama de ideea de a limita domeniul aplicare al articolului care se referă la tarife. E vorba de comercianții online, un segment mai mic. Nu ne referim la contractele mari care vizează companiile mari care au anumite aranjamente speciale. Aici mă refer direct la cine este clientul. Domnul președinte, constat că vă amuză ceva. Poate domnul Van de Cam vă amuză. Ați auzit ce a spus dumnealui? Nu vă amuză sigur ce spun eu preștinta. eu nu-mi bag joc niciodată, nu mă amuză niciodată nimic din ce spune nimeni în această comisie. Domnul Tălicica, aș dori să mă refer la încă două articole. Articolul 5. Sprijin propunerea comisiei de a exista un test al redabilității, al deci trebuie să ne asigurăm că e vorba de o evaluare care se bazează pe costuri, care să fie cât mai accesibile. Noi nu încercăm să facem altceva decât să ne bazăm pe tarifurile pentru o bucată unică este informație care trebuie să fie furnizată imediat eu sunt mai circumspect, raportarea știe că eu îmi doresc o etapă, în, o procedură în două etape, dar um, întotdeauna există riscul în care riscul ca prețul final să fie ascuns. Apoi articolul 6 mă mai îngrijorează. La acest articol ar putea apărea cele mai mari probleme pentru consumator. Este articolul cu cel mai mare impact potențial asupra consumatorului. mai ales în cazul uh, operatorilor care nu pot negocia din poziția lor cu operatorii mai mari. Colegii mei vor spune că ar trebui să lăsăm piața să o trăiască acest lucru, dar eu mă îndoiesc. Apoi, ceea ce privește furnizorii de servicii universale, nu știu dacă ei au investit suficient de mult. Eu m-aș împotrivi ca ei să aleagă părțile care le convin mai mult. Partajarea costurilor rețelei ar trebui să fie opțiune. E nevoie de garanții mult mai solide. În încheiere aș dori să spun următoarele. Vă rog să înțelegeți că ne dorim cu toții un compromis, un consens cât mai larg, să nu încărcăm acest dosar cu prea multe aspecte. Avem o, un pachet de legislație pe care putem lucra și nu trebuie să îl încărcăm cu toate preferințele noastre care vin din diverse alte domenii. În concluzie, mai avem încă mult de lucru dar raportoarea se bucură de sprijinul nostru pentru a atinge obiectivul uh, declarat. Trebuie să ne concentrăm cu toată puterea pe obiectivul principal și sunt sigur că putem ajunge la un vot în iulie. Mulțumesc, domnule Telicca. Are cuvântul domnul Vin van de Camp. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că v-am uh, distras un pic atenția în timpul acestei ședințe. Este și din cauza faptului că nu am foarte multă răbdare. Am urmărit acest dosar de câteva săptămâni și din când în când am impresia că încercăm să împăcăm lucruri care nu pot fi împăcate. Fac un apel ca raportoarea să mențină acest dosar cât, într-o formă cât mai simplă și cât mai țintită. Încercăm să băgăm în acest dosar diverse aspecte care nu au ce căuta acolo. Sunt de acord cu domnul ca și cu domnul Ferber. Există piața și piața trebuie să poată funcționa. Piața este piața. Trebuie să îi dăm frâu liber. Apoi există furnizorii de servicii universale și prevederile acestea. Prevederea aceasta a fost aleasă de către noi. Prin urmare, trebuie să avem foarte mare grijă. Eu sunt în favoarea că articolul 4 să se refere doar la serviciile poștale universale. Pe articolul 5.1. Dacă analizăm aceste lucruri și le amestecăm cu altele, nu vor fi rezultate pozitive. Sunt de acord cu ce spuse domnul Telici că ai nevoie de reglementare mai bună. Aș prefera să votăm am- amendamente foarte clare decât să avem amendamente de compromis în care lipsa de calitate a acestora pur și simplu ne frapează. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc atât de dur, dar asta este. Doamna Anderson lucrează din greu pe acest dosar și apreciez eforturile ei dar trebuie să fie totul foarte clar și foarte bine țintit. Mulțumesc, domnule Fim Fan de Cap. Dragi colegi, în primul rând uh, aș vrea să o felicit pe Lucy pentru raportul realizat și mai ales pentru faptul în care se străduiește să găsească un compromis între atât de multe opinii, uneori foarte divergente aceste opinii și cred că cu aceasta ne confruntăm când vorbim despre acest raport realitatea de la care pornim este că piața pentru coletele internaționale este una extrem de complexă de, și de diferită de la un stat membru la altul. Sunt state în care există un înalt grad de transparență în ceea ce privește, să spunem, de exemplu, prețurile, dar și state unde nu știm dacă ceea ce plătește un client este într-adevăr justificabil în raport cu condițiile de piață existente Prioritatea noastră la acest stadiu, eu așa o văd, este transparentizarea și chiar înțelegerea pieței de colete livrate pe tot teritoriul Uniunii Europene. Fie că vorbim de servicii asigurate de sectorul privat, fie că vorbim de servicii publice, cetățenii europeni trebuie să beneficieze, să beneficieze de prețuri echitabile, iar autoritățile trebuie să intervină în situația în care asistăm la o distorsiune sau un monopol care afectează competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Totuși, nu cred că este nevoie ca toți operatorii să fie obligați să dea informații ex ante, informații comerciale sensibile către autorităților naționale de supraveghere, dar cred că este nevoie ca, în cazul în care avem suspiciuni, în cazul în care există suspiciuni uh, de existența unor nereguli, Um, să fie suficiente date transmise pentru a avea o evaluare corectă a situației de pe piață. Raportul conține deja un întreg articol, articolul 7, privind confidențialitatea datelor, dedicat protecției acestor date, deci cred că temerea privind pierderea sau transmiterea ilegală de informații nu mai este atât de fondată. Pentru negocierile care vor urma, sper că putem continua într-un spirit constructiv, luând în calcul, așa cum am spus și mai uh, înainte, diferențele între statele membre, dar și atingerea unor obiective europene de integrare a pieței de colete. Vă mulțumesc mult și mult succes! Merci beaucoup, Madame Tavernet. Monsieur Riquet. Merci, Madame la Présidente. Euh, on félicite. Mulțumesc, doamnă Țapardel. Urmează domnul Riquet. Eu am o remarcă generală. Se pare că încercăm aici să împăcăm și capra și varza în această directivă. Sunt diverse sensibilități și mari divergențe. Într-adevăr, trebuie să ținem seama și de furnizorii de servicii universale. La un moment dat, noi le-am acordat anumite autorități, anumite sarcini și o anumită autoritate. Însă acești furnizori de servicii universale devin din ce în ce mai puțin rentabili. Ei pierd bani din aceste contracte. Iar acest furnizor de servicii universale consideră că sectorul pachetelor, sectorul coletelor, este unul problematic. Pe de o parte, sunt amenințați acești furnizori pentru că lor le scade competitivitatea. Pe de altă parte, Mai avem problemele care țin de pripe de consumatori și mai departe. Aici, deci, bineînțeles, vor apărea anumite propuneri care se bat cap în cap cu dorințele furnizorilor de servicii universale. Așadar, dosarul este foarte complex. Iar piața este amenințată de către anumiți operatori de servicii integrate. Nu numesc pe nimeni, dar cred că toată lumea înțelege la cine mă refer. Mai ales în cazul comerțului online. Este vorba de un segment de piață foarte mare. Avem uh, aici atât furnizorii de servicii universale, cât și furnizorii particul uh, particulari. Toți sunt implicați și afectați într-un fel sau altul. Sunt oameni care merg, sunt uh, anumite direcții în care merge fiecare furnizor, dar important este să înțelegem că o propunere de compromis ar putea să nu satisfacă nici pe unii, nici pe alții. Toată lumea ar putea să rămână cu un gust amar. Dar la urma urmei, asta este un compromis. Și în ultimul rând, cred că ar trebui să reanalizăm conceptul de colet. cred că nu vom putea ajunge la o soluție bună în ciuda bunăvoinței din raportoare și în ciuda tuturor remarcelor generale făcute de colegi. Cu toții suntem conștienți că e foarte dificil dacă toată lumea în același timp dorește să protejeze serviciile universa, universale, dar în același timp dorește să încurajeze și beneficiul consumatorilor, piața și așa mai departe, competitivitatea. E foarte dificil să satisfacem pe toată lumea. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Transparența este o problemă, apoi um, rentabilitatea costurilor altă chestiune, toate aceste lucruri se întrepătrund și, la urma urmei, este dificil să ajungem la un rezultat satisfăcător și spun asta la modul cel mai obiectiv. Mulțumesc, domnule Riche. Domnul Zile. Mulțumesc, Karima. Aș dori și eu să o felicit pe Lucy Anderson. Este o muncă titanică, dar să sperăm că vom reuși să, vom reuși să ajungem și la faza de vot în comisie. Pe mine mă afectează mai ales articolul 3, furnizare de informații. În opinia mea, este vorba de o soluție universală, iar aceasta nu funcționează, nu ar putea funcționa, pentru că există foarte multe diferențe între statele membre, mai ales la nivelul impozitării. De aceea amendamentul meu era acela de a sugera ideea aceea de 10 angajați, Lucy a venit cu ideea de 25, o idee mai bună, dar totuși nici așa nu se rezolvă problemele pentru statele mai mici. De aceea am dorit ca autoritățile naționale de reglementare să poată lua în considerare toate specificitățile statelor membre vizate, care cer anumite livrări transfrontaliere. Deci trebuie să țină seama toate aceste autorități. Cred că astfel vom putea permite autorităților naționale să lupte împotriva dumpingului social. De exemplu, în Letonia există micro-întreprinderi. Multe firme mari uh, furnizează servicii de outsourcing prin micro în așa fel încât să-și reducă povara fiscală. De aceea eu consider că, în opinia mea, trebuie să lăsăm și la latitudinea statelor membre anumite decizii. Marcus Ferber s-a mai referit și la startup-uri. El a spus că dorește să oferă oportunități startup-urilor. Ce fel de startup-uri? E vorba de un poștaș aici. Apoi, pe de altă parte, în Estonia există o companie numită Starship care furnizează servicii aproape fără input din partea persoanelor umane. Deci e vorba de livrări. O persoană poate că gestionează aplicațiile și mai departe. E acest gen de startup-uri. Ele nu sunt neapărat periculoase. Dacă e vorba de un startup care se bazează pe know-how, Bineînțeles că ar trebui să îi se permită. În Estonia este voie să aibă acces la piață, în anumite state din SUA este voie, dar nu în multe state europene. Deci e vorba de un compromis în această direcție. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule Zile. Acum, Comisia, domnul Gule, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Noi uh, salutăm uh, sprijinul exprimat față de articolul 3. Datorită acestui articol, toți furnizorii de servicii de livrare de colete vor putea să ofere informații autorităților naționale de reglementare. De asemenea, salutăm și clarificările propuse, definiția coletului, principiul doar o dată, prin care se dorește limitarea poverilor. De asemenea, dorim să, sublin, dorim să subliniem câteva lucruri menționate de câteva dintre dumneavoastră. Intenția inițială a Comisiei la articolul 4 nu era aceea de a extinde transparența la toți furnizorii. Doream ca aceasta să fie limitată doar la furnizorii de servicii universale. În logica Comisiei, acest articol 4 avea scopul de a furniza un fundament indiscutabil pentru furnizarea serviciilor de articolul 5 Și ce salutăm uh, propunerea de a reveni la propunerea inițială a Comisiei. De ce? Noi nu dorim să fim uh, incorrecți față de furnizorii de servicii universale. Din potrivă, pentru noi aici corect înseamnă de a să ne concentrăm doar pe ei, pentru că doar ei, conform directivei serviciilor poștale, au obligația de a furniza servicii accesibile ca preț. Deci acest proiect de regulament, în opinia noastră, completează directiva privind serviciile poștale pentru ca noi să ne asigurăm că serviciile transfrontaliere de livrare de colete sunt tratate așa cum trebuie. De aceea noi salutăm o trimitere foarte clară, mai ales în articolul 5, la principiile pe care ne bazam în articolul 12 din Directiva pentru Servicii Poștale. De ce? Tocmai ca să evităm povara mult prea mare asupra autorităților de reglementare acestea trebuie să poată aplica aceleași principii ca, pe, ca în restul pieței serviciilor poștale. Și aș dori să evităm uh, neînțelegerile. Conținutul acestui uh, regulament nu schimbă deloc domeniul de aplicare al serviciilor universale. Într-adevăr, acest lucru va fi abordat în revizia care urmează să o facem în uh, anii care urmează, peste 2 ani de fapt, în domeniul directivei serviciilor poștale. și în, acest, în domeniul acestei directive urmează în curând un raport privind aplicarea. Să nu uităm. Și acolo vom revizui obligațiile respective. Noi regretăm faptul că se propune ștergerea articolului 6 în forma sa inițială, accesul părților terțe. Poate că formularea inițială nu era foarte clară. Noi nu, dorim, nu doream să impunem o obligație obligația era doar uh, să aibă loc procesul, nu neapărat rezult, nu, nu rezultatul. Deci să ținem uh, seama de obiectivul acestui regulament. Noi dorim să oferim mai multe beneficii consumatorilor. Și prin articolul 6 ne considerăm că ar exista mai multă concurență și deci uh, consumatorii vor avea de ales mai mult. Vă mulțumesc foarte mult! Madame Anderson, est-ce que vous voulez prendre à nouveau la... Doamna Anderson, mai doriți să luați cuvântul? Da, doar câteva aspecte vreau să spun. Marcus nu mai e, dar uh, dacă îl vedeți să spuneți vreau să-l uh, asigur că nu încerc uh, să subminez activitatea noastră, colaborarea privind directiva serviciilor poștale și rezoluția din plenare de anul trecut. În continuare sprijin acest document. Dar și bineînțeles, exista o chestiune referitoare la ocuparea forței de muncă și, eh, și nereglementarea acestui sector, precum și modul în care sectorul de ocupare era relevant în ceea ce privește distorsiunile pe piață, așa cum s-a spus. Deci, eh, asta este poziția mea în ceea ce privește eh, prevederile finale și uh, obligația de serviciu, univers, de serviciu universal. Sunt de acord cu Marcus. Aceasta trebuie să fie protejată, trebuie să facă investiții și avem un cadru care nu îi se opune. Domnule Slotovski, amendamentul 282. Da, putem să ne uităm la anexă și să vedem dacă modul în care credeți dumneavoastră că trebuie analizate tarifele anume, poate să, să corespundă sugestiilor dumneavoastră. Nu, nu știu dacă funcționează în contextul a ceea ce încercăm să facem noi. Și mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră. Aici nu e vorba despre suprapunerea datelor, asta ați spus și în amendamente pe bună dreptate. Nu trebuie să creăm o obligație prin articolul 3 care să uh, solicite o suprapunere, o duplicare a datelor. Știți că sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește multe lucruri. Încă o dată vreau să vă spun că nu vrem să creăm un regulament care să distorsioneze piața în vreun fel. Și vreau să spun tuturor și domnului Riche că trebuie să nu uităm faptul că în ceea ce privește coletele, în multe state membre, ponderea pieței pentru operatorii existenți este redusă. Iată de ce am uh, fi considerați dinozauri dacă am încercat să facem un uh, regulament, o legislație pe acest subiect și nu am, fără să includem cât mai mult cu putință uh, referi la noi operatori și nu vreau să, să se întâmple așa ceva. Sperăm că putem include aceste lucruri, așa cum spuneți dumneavoastră, este un lucru ambițios, dar dar fiindcă este vorba doar despre o chestiune specifică, transfront, deci aspectul transfrontalier și colete, cred că putem să uh, să concluzionăm lucrurile în mod uh, uh, convenabil. Și nu, să vă răspund dumneavoastră, nu vreau să, să reconciliez lucruri ireconciliabile și uh, nu am mai sugerat 10 articole suplimentare. Textul va rămâne, uh, va rămâne scurt și la obiect și iată de ce vom, uh, ne vom asigura de fiecare dată că tot ce facem este corect. Claudia, ai dreptate într totul cu ce spui. Este vorba despre corectitudine aici și despre piața internă și buna funcționare acesteia. Ai spus pe bună dreptate că unele, unii, uh, unele autorități de reglementare se comportă diferit față de altele. Da, suntem în Uniunea Europeană și directiva serviciile, privind serviciile poștale cu toată bunăvoința sa din lume, nu a creat un, un, un cadru în care toate autoritățile de reglementare să facă ce trebuie. Unele o fac, altele nu, dar asta nu este decât un aspect minor. Nimeni nu zice că rezolvăm toate problemele peste noapte, dar putem să facem ceva bun aici, ceva bine întemeiat și în ceea ce privește articolul 3. Da, haideți să uh, analizăm uh, mai departe sugestiile dumneavoastră în ceea ce privește Flexibilitatea acordată statelor membre în ceea ce privește unele puncte de forță de muncă. Cred că am acoperit cele spuse. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția dumneavoastră și mă bucur că vă interesează acest subiect. Merci beaucoup, Madame Anderson. Mulțumesc, doamna Anderson. Vă reamintesc că votul va, va avea loc pe data de 11 iulie, deci termenul este foarte strâns. Trebuie să se găsească compromisuri bune rapid pentru a ne spune cuvântul privind acest subiect. Mulțumesc, doamnă raportor. Mergem mai departe. Am fost mai rapizi. Je vais euh, proposer une pause parce que la personne qui est Uh, vă propun să facem o pauză, fiindcă oaspetele nostru nu a venit încă. 5 minute pauză. Mes chers collègues, les cinq minutes sont terminées. Stimați colegi, au expirat cele 5 minute, să termină pauza. Haideți să reluăm ședința. Allez, nous continuons avec l'examen de la sécurité du transport routier. Nous allons avoir une présentation. Începem cu uh, trans, siguranța transportului rutier și avem o prezentare de la comisie DG Move. Este vorba despre aplicarea controlelor rutiere E vorba de un raport care se referă la perioada 2013-2014 și îi dau cuvântul Madame, Okay à la représentante de la Commission. Dau cuvântul de Comisie, Doamna Ioanidu, sunt, da. Ioanidu, da. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vă prezint o prezentare generală a raportului de la începutul anului trecut privind uh, inspecțiile rutiere pentru vehiculele comerciale. E vorba de perioada 2013-2014, cum bine ați spus și dumneavoastră. Deci, puteți găsi uh, raportul pe Eurlex, sau dacă vreți să-l citiți. A, din 2 în 2 ani, statele membre trebuie să raporteze în ceea ce privește controlele făcute, deficiențele întâmpinate și așa mai departe. Iar uh, de data aceasta a existat o oarecare întârziere din partea unor state membre. Veți vedea că unele state membre au fost codașe, au avut întârzieri cu galben și unele state membre nu au respectat această solicitare. De ce? Pentru că directiva din 2000 a fost modificată de o altă directivă în 2010 care a fost uh, introdusă în unele prevederi de raportare. Deci, aceasta a fost prima raportare care a fost făcută în, în conformitate cu noile prevederi. Iată de ce se explică întârzierile. Cele două mari state membre care nu au reușit să se conformeze, au făcut-o până la urmă, deci pe la, până la următorul raport vor fi în stare de plină conformitate. Pe acest grafic vedeți care este distribuția, repartizarea controalelor între vehicule interne și externe din terțe. Deci, pe stat membru și uh, puteți constata aici că situația este foarte diferită la nivelul statelor membre. Uneori lucrurile sunt explicate cum trebuie, alteori nu, dar ce nu reține acest grafic și aș dori să vă spun eu câteva cuvinte înainte de concluzii, este că noi am constatat că numărul de inspecții și controle a scăzut pentru această perioadă. Cu 31% a scăzut față de perioada anterioară și am discutat acest lucru cu uh, Comisia în ceea ce privește uh, calitatea rutieră și uh, le-am cerut o explicație. Am primit o oarecare explicație. Una, o explicație era că autoritățile de punere în aplicare au uh, avut alte priorități și cealaltă explicație mai bună a fost că uneori reducerea uh, controlelor este însoțită de o metodă și metodologie mai bine țintită și pentru unele state membre vedem că așa stau lucrurile, ceea ce reprezintă o evoluție bună ceea ce înseamnă că se pierde mai puțin timp pentru controle ne necesare. Nu vreau să neapărat să vă vorbesc acum despre anumite țări, dar dacă doriți mai multe informații, să vă stau la dispoziție. Informațiile în acest uh, grafic se referă la uh, interzice, la efectele interzise după control, pe inspecții tehnice auto procentul general de vehicule interzise este în creștere. 5,1% 2011-2019, acum este de 9,8% pentru perioada actuală, dar cum puteți vedea în grafic, există în continuare mari discrepanțe între statele membre. Ceea ce ne face să ne întrebăm dacă ținta este suficientă și eficientă. În acest grafic uh, reiese faptul că vehiculele interne sunt întreținute mai prost decât uh, cele care merg în străinătate. Trecem la următorul grafic. Vedeți aici problemele, deficiențele cele mai frecvente raportate de către statele membre. Putem să vă trimitem uh, prezentarea, deci nu o să intru acum în detalii. Observăm faptul că unele state membre pun mai mult accent pe deficiențe, pe anumite deficiențe. Deci uh, statele membre au preferințe în ceea ce privește ce verifică cu mai multă strictețe. Următorul diapozitiv. Concluziile, da. Iată principalele trei puncte pe care aș vrea să le rețineți din acest raport. În primul rând, numărul de inspecții a scăzut cu 31%, 31,5%, așa cum v-am spus deja. Acest lucru nu ar fi îngrijorător dacă ar fi uh, însoțit sistematic într-o uh, de o creștere a vehiculelor uh, interzise. A doua chestiune o reprezintă echilibru și v-am spus deja că se vorba aici de un echilibru între vehiculele străine și uh, naționale. Nu este, nu este tot timpul potrivit. În ceea ce privește statele membre care sunt periferice, de pildă, se înțelege uh, această discrepanță, dar, dar acest raport nu este cum trebuie în toate statele membre. Și nu în ultimul rând, proporția, procentul de vehicule interzise. Un procent foarte scăzut de 0% înseamnă că ă, țintirea nu este eficientă și de deci se pierde mult timp la nivelul companiilor și un procent foarte mare înseamnă că sunt probleme mari. Procent de 89% dintr-un stat membru. E vorba de vehicule interne. Și în final vreau să spun că această o mai bună țintire va fi uh, ajutată de noua directivă ce va intra în vigoare anul viitor, care introduce un sistem de evaluare a riscului mai bun, astfel încât vom ajunge în următorii ani la o mai bună armonizare și o mai bună țintire. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Dar să cu într-un sal acum. Wim van de Kamp. Wim van de Kamp. Dir. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, dar această prezentare trebuie să fie citită de mine împreună cu pachetul de mobilitate. Dacă dacă am citit eu, dacă am înțeles eu bine, doamna Bulț sugerează uh, sporirea inspecțiilor și controlelor tehnice cu 3%. Nu este clar dacă acest procent se referă la cabotaj sau la inspecțiile tehnice. Asta în primul rând. În al doilea rând, cum uh, care e situația în ceea ce privește cooperarea cu serviciile naționale de, de servicii de inspecție. Există ERC, un, un organism uh, european de control, unde această cooperare este consfințită, European Road Control, și vreau să vă întreb cum uh, funcționează cooperarea între aceștia și Comisia. Al treilea rând, este dezamăgitor că două state membre mari, Germania și Franța, nu au reușit sau nu au vrut să raporteze. Asta nu e o întrebare, ci vreau să subliniez acest lucru. Acum am o întrebare referitoare la Olanda, Pu- puțin mai populistă, dar la mine în țară există impresia că șoferii de camioane olandezi mai bogați sunt verificați mai mult decât cei mai sărăcuți din alte țări. Asta sunt doar zvonuri, dar are comisia ceva de spus în legătură cu acest lucru? Mulțumesc. Doamna Șenalova. Mulțumesc. Doamna președinte iau cuvântul fiindcă eu am fost raportor la această directivă în Parlamentul European și vreau să vă spun că prezentarea de astăzi seamănă foarte mult cu dezbaterea de acum câțiva ani. Unde vorbeam despre mai bună țintirea controalelor, la inspecțiilor și uneori se vorbea despre suspiciuni de comportament discriminatoriu și de, și de discrepanțe între statele membre. Deci, iată, nu, nu e nimic nou sub soare. Și colegul meu a spus tot ce vreau să spun. Și avem aceeași întrebare. De ce statele de la care avem nevoie de cifre, Germania și Franța, lasă un mare semn de întrebare. Și în al doilea rând, sistemul de evaluare a riscului. Iată, acesta a fost exact motivul pentru care am dorit să se introducă acest sistem. Iar tocmai de asta am avut să avem inspecții țintite care să țintească transportatorii cei mai, cu, cu cele mai mari riscuri, să elimine discriminarea. Și Termenul este de 2019 pentru introducerea acestui sistem. Credeți că vor putea statele membre să lanseze sistemul de evaluare a riscului începând cu 2019? Aceasta ar fi o direcție bună pe care ar trebui să o apucăm. Mulțumesc. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, eigenlijk... Domnul mulțumesc. Aveam și eu întrebări care merg în aceeași direc- direcție. Sporirea inspecțiilor da, mă întreb dacă a făcut comisia o analiză, un studiu. Ceea ce aș vrea de, de raportare. Îmi închipui că unele state membre vor să facă mai multă presiune, iar în momentul în care trebuie să fie mai eficienți și să apeleze la buget, e important să vedem care este raționamentul și aș vrea să mă refer la ce au spus colegii mei de dinainte, cele două mari țări, nu, sunt, nu reușesc să raporteze, asta este îngrijorător. Ce face comisia asta cu brațele în sân și nu face nimic sau va lua măsuri în ceea ce vrește raportarea pe viitor? Fiindcă există obligativitatea raportării conform cu legislația. Există obligații ce trebuie respectate. Și dacă acest lucru se întâmplă sistematic, trebuie ca Comisia să poată uh, declanșa procedura pentru încălcare. Trebuie să existe tratament echitabil. Mulțumesc. Domnul Kramer. Yeah, feel- Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru acest raport, dar e ușor dezamăgitor. Știm că Franța și Germania nu prea le pasă foarte mult despre regulile europene, însă trebuie să faceți ceva, sunteți apărătoarea tratatelor și a directivelor, trebuie să faceți ceva, nu puteți spune pur și simplu ei nu fac nimic, după care veniți cu un alt raport și tot nu știm ce se va întâmpla. Cred că aici trebuie să interveniți. Un al doilea punct. Tot ce a fost cercetat Cred că există și un studiu care afirmă că 10% din uh, tiruri sunt supraîncărcate. Mă întreb dacă există o statistică în acest sens. Aceste două țări, Germania și Franța, sunt uh, singurele două țări care uh, nu respectă normele sau aveți date concrete referitoare și la alte țări? țări. Știu că tirurile supraîncărcate reprezintă un pericol considerabil, nu doar pentru șoferii respectivelor tiruri, ci și pentru toți ceilalți. Uh, un alt punct, timpul de odihnă și timpul de conducere. Am mers la o stație de control și poliția ne-a spus, ieri am primit un telefon că un șofer a spus, vă rog, vă rog, controlați-mă, Sunt, stau de 17 ore în spatele volanului și șeful meu nu-mi permite nicio pauză. Poliția ne-a spus că nu e un caz izolat, ci că se întâmplă adesea, așadar lege fără control, mai bine uităm de ea. Contur, comisia ar trebui să facă evaluări uh, în multe țări, uh, nici măcar nu se face niciun control. Ce se întâmplă dacă un stat membru nu își respectă norma impusă de controle? Iar în ultima perioadă ne-am confruntat cu scandalul Dieselgate și am discutat despre emisiile reale de conducere. Cine controlează dacă acestea sunt respectate? Putem să verificăm sau pur și simplu nu ne pasă? Avem experiență, știm uh, ce pot face inginerii pentru a eluda legea. E, aveți totuși o viziune de viitor? Comisia va face o evaluare pe șantiane sau cum vedeți totul? Că și asta e un pericol considerabil. Mulțumesc. Merci, monsieur Kramer. Euh, la Mulțumesc, domnule Kramer, comisia. Euh, aceste întrebări reprezintă mari provocări și nu trebuie să glumim cu securitatea rutieră. Nu să, nu, trebuie să, se, să repetăm acest lucru. Fiecare, uh, pentru fiecare persoană decedată în urma unui accident rutier, uh, șapte persoane devin uh, invalide. Deci costurile sunt uriașe, iar în ceea ce privește transportatorii rutieri, cred că întrebarea care se pune, și s-a spus foarte bine, ține de controle. E clar că eu ca președinte de... de da, doamna președinte a greșit, a spus președinte a Republicii, dar nu, nu i s-a luat asta, nu încă. Deci președinte de comisie, pe mine mă surprinde că acest pachet, domnul Vin Vanecap a spus acest lucru, pachetul mobilitate, în ceea ce privește controlele, se spune că o să, o să existe tahograf, tahografe, dar avea în 2034. Deci, 2034 și până atunci mai avem timp să moară oameni. Până atunci ce facem? Asta în primul rând. Al doilea rând ce mă șochează, și domnul Kramer a spus acest lucru, reprezintă controlul timpilor de odihnă și condițiile de odihnă în momentul în care există transplantatori care dorm uh, în mașină, în cabina lor, în condiții execrabile, nu mai, nu putem să mai permitem să existe astfel de situații în 2017. Avem o adevărată problemă, fiindcă o persoană obosită, persoanele care nu se odihnesc, șoferii care nu se odihnesc, riscă să provoace accidente tragice. Apoi, transparența este extrem de importantă și în comisia noastră noi nu înțelegem cum se poate ca două țări mari, Germania și Franța, să nu fi raportat încă, să nu fi transmis rapoartele, să nu fi prezentat uh, datele și informațiile privind această chestiune. Deci, uh, Mm, ar fi foarte bine să ne dați unele lămuriri. Doamna Ioanidu. Ioanidu. Ar fi foarte bine, după care o să-i dăm cuvântul domnului Liejoa. Un nume mai simplu, Liejoa. Vă rog. Merci bien. So, first I'm going... Mulțumesc foarte mult. Am să încep cu problema celor două mari state membre pentru a fi foarte clară. Nu spun că aceste două state membre nu ne-au raportat. Credeți-mă că ne facem treaba. Ne-au raportat, nu aveau datele necesare pentru raportare, pentru că amendamentul 10 a impus noi clarificări, noi clasificări aceste două state au trebuit să-și modifice legislația pentru a respecta aceste norme. Au făcut însă acest lucru și ne-au dat asigurări că pentru această perioadă vor putea raporta în conformitate cu noile reguli. Dispunem de datele globale, ne lipsesc doar câteva categorii. Aș dori să subliniez foarte clar că au cooperat, așa că vă rog nu faceți din țânțar măsar. Noi uh, ne-am făcut treaba și ele și-au făcut uh, treaba, așa că nu, e mai, nu mai e o problemă. Cel de-al doilea lucru pe care aș dori să-l uh, clarific e că vorbim de inspecții tehnice, conform temeiului juridic ne concentrăm pe defectele vehiculului. Cred că există și alte aspecte care se referă la timpul de lucru și am să las colegei mele, Edi, plăcerea de a vă explica toate acestea. Ea este răspunzătoare de pachetul de mobilitate internă. Aici nu se aplică acel 3%. Avem o directivă care va intra în vigoare, unde vorbim de un 5%. Noi vorbim însă doar de defectele tehnice aici. Nu știm uh, nimic despre această discriminare despre care vorbiți, uh, de care ați aflat de la colegii olandezi. Suntem uh, pe deplin de acord cu doamna Senalova. Îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat corect numele. E adevărat, noua directivă abordează problema pe care ați menționat-o și cu ocazia viitorului raport vom încuraja statele membre să facă mai multe inspecții țintite. Multe state membre au scos în evidență această nevoie nu vă pot asigura însă că statele membre vor putea să aplice și să inspecții mai devreme, dar noi vom face eforturi. În ceea ce privește supraîncărcarea camioanelor, Îmi pare rău să vă spun că este în afara domeniului de aplicare a legislației. Acest act legislativ analizează doar defectele tehnice. Nu pot să vă ofer informații suplimentare. Este însă mult mai important decât tehnic, decât aspectele tehnice, spune domnul Kramer. Însă, din păcate, spune doamna Ioanidu, nu am uh, informații în acest sens. Cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult, domnule Lijoa, aveți cuvântul. Am să răspund la o parte din întrebările ridicate, după care mi închipui că voi prezenta raportul comisiei adoptat în martie. Dacă iau o parte din întrebările care tocmai au fost adresate în ceea ce privește punerea în aplicare, este un uh, domeniu important pe care dorim să îl îmbunătățim prin pachetul de mobilitate care a fost prezentat pe data de 31 martie. Poate cel mai bine ar fi să luăm, uh, să analizăm regulamentul 1071 pe care am să-l prezint într-un minut, referitor la accesul la această profesie. Dorim să consolidăm criteriile pentru a evita consolidarea celor companii de căsuță poștală. Am inițiat o cooperare structurală între statele membre care permite unui stat membru să solicite informații unui alt stat membru și de asemenea să ceară unui alt stat membru să facă vizite inopinată pentru a vedea dacă o anumită companie este, își are cu adevărat sediul în statul pe care îl uh, menționează. Vorbeați de controlele care ar trebui realizate de statele membre în uh, viitor. Acest procentaj de 3% se referă la cabotaj. În propunerea noastră, noi Dorim să modificăm regulile referitoare la cabotaj pentru a simplifica vechile reguli referitoare la cabotaj. Prevedem însă că în viitor statele membre vor face să efectueze un uh, nivel minim de controle de cabotaj. Atunci când statele membre se vor plânge că se produce cabotaj ilegal pe teritoriile lor, uh, noi uh, vom uh, lua notă, însă în același timp și statele membre trebuie să-și asume răspunderea și să efectueze un nivel minim de controle stabilit la 3% în cazul cabotajului. Trebuie să amintesc încă o dată în regulamentul 1071 noi dorim să extindem informația care va fi furnizată de statele membre în registrele naționale, îndeosebi numărul de înregistrare al uh, camionului și evaluarea de risc a întregii companii de transporturi. După cum știți, aceste registre sunt interconectate printr-o platformă care le permite statelor membre să facă schimb de informații referitoare la companiile de transport. Așadar, două, trei măsuri pe care noi um, le-am propus pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a dispozițiilor. Doamna președintă, vorbeați de asemenea și de odihna șoferilor. E un aspect pe care l-am luat în calcul în propunerea noastră. Noi am propus ca timpul de odihnă săptămânal să poată să se, desfășoare, să se desfășoare în cabina vehiculului, vehiculului timpul de odihnă săptămânal de 45 de ore trebuie efectuat în afara camionului și am propus de asemenea o normă care specifică că compania ar trebui să organizeze operațiunea de transport astfel încât șoferul să poată să revină acasă la fiecare trei săptămâni. Ultima întrebare referitoare la tahografe. Vorbeați de 2034 pentru punerea în aplicare a viitoarelor tahografe inteligente pentru toate vehiculele. Se prevăd două măsuri. În primul rând, tahograful inteligent a fost adoptat a spune, în urmă cu 2 ani, iar la ora actuală lucrăm uh, la implementarea acestui regulament. Specificațiile tehnice pentru tahograf au fost adoptate. Ne aflăm în strânsă legătură cu industria pentru a ne asigura că tahograful inteligent va intra pe piață așa cum a fost specificat în legislația europeană până la data de până la iunie 2019. După cum ați amintit, nu există nicio obligație de adaptare ulterioară, astfel încât acele camioane care vor fi înregistrate după luna iunie 2019 vor, îmi cer scuze, acele um, camioane care vor fi înregistrate înainte de iunie 2019 nu vor beneficia nu fi echipată cu un tahograf inteligent, ci doar cu unul digital. Există totuși posibilitatea unei um, modernizări ulterioare. Pe baza acestui raport am putea să impunem totuși o modernizare înainte de 2034 pentru instalarea tahografelor inteligente. Cred că cam atât în ceea ce privește întrebările care tocmai au fost ridicate. Mulțumesc foarte mult, domnule Liejoa. Mă întreb dacă aș putea să vă întreb referitor la un lucru pe care l-ați spus vis-a-vis -vis de întrebarea domnului Sim van der Kamp vis-a-vis -vis de acel procent de 3%. A spus că nu există modificări în ceea ce privește cabotajul, însă în același timp statele membre prevăd un minim de cabotaj. Puteți preciza ce anume intră aici la modificarea cabotajului, pentru că nu e clar. După care am să las cuvântul lui... Uh, da, vom lua întrebări, dar eu aș vrea să știu așadar ce înțelegeți concret prin modificarea capotajului. Iar acum dau cuvântul domnului Fim Van de Camp. Mulțumesc, doamna președinte. Da, pentru a înțelege și privind înspre viitor, înțeleg că dacă o inspecție a unui vehicul de marfă, inspecția tehnică și inspecția socială se fac dintr-o lovitură sau n-am înțeles eu bine. Monsieur Léjoie, vous avez deux questions. Celle de Monsieur Van... Aveți două întrebări, întrebarea domnului Van de Camp și întrebarea mea. Vom asculta răspunsul domnului Liejoa. Domnule Liejoa, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, am vorbit de o modificare a regulii, a limitei cabotajului. La ora actuală, operatorii de transport pot realiza trei operațiuni de cabotaj într-un interval de șapte zile după o operațiune internațională în statele membre. Noi propunem o simplificare ridicând limita uh, referitoare la numărul de operațiuni, cu alte cuvinte limita de trei operațiuni de cabotaj. Vom avea, prin urmare, o restricție care, conform propunerii noastre, este exprimată doar într-un cadru, într-un spațiu temporal. Așadar, un operator poate efectua două operațiuni de cabotaj într-un interval de 5 zile după o operațiune internațională în statele membre. Avem, prin urmare, am uh, eliminat, prin urmare, limita referitoare la, la numărul de operațiuni, iar uh, faptul uh, de a modifica numărul maxim de operațiuni nu duce neapărat, nu duce la o liberalizare a cabotajului. Iar, prin urmare, conformitate cu, opera- cu propunerea noastră, modificăm intervalul în care poate fi efectuat cabotajul după operațiune internațională de la 7 la 5 zile. Operațiunea de control e nouă, nu e prezentă în regulamentul actual. Prin urmare, statele membre, în urma propunerii, au obligația de a efectua un număr minim de control al operațiunilor de cabotaj, număr care se ridică la 3%, 3% stabilit, bineînțeles, raportându-ne la operațiunile de cabotaj dintr-un an deja trecut. De pildă, anul uh, N-2 față de anul de referință pentru a stabili în acest timp un nivel minim de control al operațiunilor de capital, cabotaj. Bineînțeles, în realitate, autoritățile de control realizează o serie de, o serie de operațiuni de control în temeiul diferitelor uh, legislații, pornind de la respectul legislației sociale și controlul tahografului. Domnul Riche, aș dori să pun o întrebare pentru că nu se înțelege foarte clar în ceea ce privește cabotajul. Înainte, înainte intervalul era de șapte zile. Se spunea că aveam uh, timp, aveam uh, drept la șapte zile. Era vorba de șapte zile una după cealaltă sau era vorba de șapte zile lucrătoare? Aceasta este întrebarea mea. Nu există concept de, de zi lucrătoare sau zi liberă. Uh, E vorba de operațiune internațională, iar mm, întreprinderea are șapte zile la dispoziție, șapte zile calendaristice, pentru a efectua operațiune de capotaj în uh, statele membre. Autorizațiile de circulare pentru vehiculele grele nu sunt însă gravate de o interdicție de circulare două zile pe săptămână, doar dacă e vorba, cu excepție făcând acele transporturi de bunuri perisabile, după informațiile mele. Un transportator trebuie să respecte legislația din statele membre și interdicțiile de a circula. Dacă dispune așadar uh, de un interval de șapte zile pentru a efectua operațiunea de cabotaj. Dacă în cadrul acestor șapte zile se numără una sau două zile care, uh, în care este prevăzută o interdicție de a circula, e clar că operatorul nu va putea circula, nu va putea efectua nici operațiune de cabotaj și, de altfel, nici operațiune internațională pentru a părăsi teritoriul. Închei uh, cu o observație referitoare la faptul că interdicția de a circula în weekend vizează practic toate statele membre. Cu alte cuvinte, când treceți de la 7 la 5 zile, practic uh, nu se întâmplă mare lucru pentru că uh, vă referiți doar la cele 5 zile lucrătoare. Nu modificați de fapt intervalul. Nu ați făcut decât să uh, liberalizați cabotajului, propunerea comisiei din fostul mandat, trecând de la șapte la cinci zile, ținând cont, de fapt, de restricțiile care există, nu ați modificat, de fapt, durata cabotajului uh, permis. Însă, ați liberalizat complet numărul de operațiunilor de cabotaj. Pe să corespunzi că a toujours été la poziție. Iar acest lucru corespunde poziției dintotdeauna a Comisiei. Ea dintotdeauna a dorit să liberalizeze cabotajul și iată că a reușit. Acestea fiind spuse, putem continua. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este ultimul punct. Controlul legislativ. Prezentarea de către Comisie a regulamentului delegat privind serviciile de informare, privind călătorile multimodale la nivelul întregii Uniunii Europene și acțiunea de sprijin a programului MCE. Are cuvântul doamna Isabel Van Dorm de la DGMUV. Doamna Van Dorm, sunteți în sală? Da, aveți cuvântul. Bună ziua! Pentru început, poate că aș putea să-i dau cuvântul directorului unității noastre care a venit alături noi și apoi voi uh, face prezentarea. Doamna Deli, cum uh, îl cheamă pe directorul dumneavoastră pe care îl cunoaștem cu toții la și la comisia noastră? Dar lăsând gluma la o parte, mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, doream să, doream să vă spun că acest exercițiu de control legislativ îl organizăm cu, în strânsă colaborare cu serviciile Parlamentului pentru că pentru a putea adopta acest act delegat am invitat Parlamentul la reuniunile de experți. Este vorba de un act din directiva ITS și acum cred că pentru a șasea oară deja vom adopta un act delegat în acest domeniu și doamna Van Dorn va, pre, Van Dorn va prezenta aspectele respective, ea fiind foarte pricepută în acest domeniu. Acum îi las să iei cuvântul și voi sta și eu la dispoziție ulterior pentru întrebări. Acest... Și poate că voi vorbi mai degrabă în limba engleză. Acest regulament delegat a fost adoptat în pachetul privind mobilitate pe, 20, pe 31 mai și acum ne aflăm în perioada de control legislativ. După cum a spus și domnul director, am întreprins mai multe acțiuni ca să ne asigurăm că am, ne-am consultat într-adevăr în mod aprofundat cu toate părțile interesate. Statele membre, Parlamentul, cu toate au fost invitați la grupul de experți pe, tocmai pentru a lucra la acest text între octombrie și martie. Am avut o consulă publică, am avut un uh, atelier în octombrie și au fost și două săptămâni uh, acordate consultării online între septembrie și decembrie. În, în luna septembrie am vrut să spun. Uh, Valoarea de impact arată un posibil impact pozitiv și am discutat și cu părțile interesate în așa fel încât să ne asigurăm că acest regulament delegat este mulțumitor pentru toate părțile interesate. Despre ce vorbim practic? Vorbim despre acces la informații care țin de trafic. Ideea era de a ne concentra pe planificarea călătorilor în toate modurile, modalitățile de transport. Aceste informații ar trebui să fie disponibile prin punctele naționale de acces la informații, iar informațiile trebuie furnizate în mai multe etape. Statele membre au libertatea și datoria de a determina exact în ce formă se va concretiza acces, punctul național de acces la date. O altă trăsătură este aceea că informațiile ar trebui să fie standardizate – la punctele de acces naționale. Astfel, regulamentul delegat conține un set armonizat de formate de date. Se pot traduce anumite informații naționale în setul armonizat de date. Un alt punct foarte important în discuțiile noastre, termenii și condițiile. Acordurile de licențiere și uh, termenii și condițiile armonizate, de asemenea criteriile de calitate, toate acestea fac parte din regulamentul delegat. Toate aceste informații ar trebui să provină de la operatorii de transport public și privați. Informațiile ar trebui să fie furnizate pentru toate rețelele europene de transport. Abordarea etapizată se asigură că există mai multe elemente, calendarul, topologia, um, informațiile pentru persoanele cu accesibilitate, cu dizabilități și mai departe. Toate aceste lucruri vor fi disponibile până la anumită dată, apoi până în 2020, mai este o etapă. Până în 2021 se vor furniza alte informații. Iar chestiunea care țin, de exemplu, de rețele urbane până în 2023, noi numim toate aceste lucruri pe care le-am listat până acum informații statice. Apoi, în ceea ce privește informațiile dinamice, informațiile în timp real, unde se află trenul meu și așa mai departe, toate aceste informații sunt mai complexe. Iar în discuția principală cu statele membre și cu părțile interesate a reieșit faptul că statele membre ar trebui să hotărască exact dacă includ în uh, punctele naționale de acces la date aceste informații de amici și dacă fac acest lucru, le trebuie, sunt încurajate să urmărească același calendar, să respecte același calendar ca și înainte. În ceea ce privește regulamentul delegat, el nu se referă doar la accesul la date, el se referă și la planificarea călătoriilor. se face legătură între serviciile regionale, locale sau naționale pentru planificarea călătorilor în momentul în care există o cerere. Deci nu forțăm toate serviciile de informații de călătorie să se interconecteze. Însă în momentul în care există o cerere, există obligația de a răspunde la acea cerere. În plus, noi recomandăm utilizarea interfețelor standardizate europene, așa numitele EPI. EPI. Am definit exact care sunt punctele de predare informații, adică, de exemplu, unde se încheie o anumită zonă de acoperire geografică și unde începe alta, în așa fel încât să știm exact unde trebuie să apară interconectarea. Ca să facem toate aceste lucruri, avem și acțiune de sprijin din programul CEF. Țările vizate au sunt vizate și aceste programe de sprijin fac parte din programul 2016, iar acum am lansat un apel pentru propuneri în statele membre. Se vor face granturi directe către statele membre, 100% cofinanțate. Avem o sumă de 5 milioane care trebuie să fie partajată între statele membre pentru a acoperi diversele aspecte care vizează punerea în aplicare a acestui regulament delegat. Statele membre pot hotărâ în funcție de propriile lor situație dacă doresc să investească în uh, angajarea părților interesate, formare, diseminare și mai departe, dacă doresc să folosesc uh, banii pentru a construi punctele naționale de acces la informații, dacă doresc să utilizeze punctele de acces la informații care există deja, de exemplu, pentru siguranță rutieră, trafic și mai departe. Sau pot hotărâ că doresc să financeze interoperabilitatea informațiilor uh, programate pentru călătorii sau dacă doresc să transfer informațiile locale în formatele standardizate, prescrise. Numai ele pot hotărâ. Așadar ne așteptăm să lucrăm cu statele membre și să discutăm până la sfârșitul anului, în așa fel încât să putem uh, înregistra progresele satisfăcătoare, progres satisfăcătoare și până în 2022 să avem totul uh, pus în, pus în practică. Aceasta este informația mea. Mai sunt și alte câteva informații pe mai multe slide-uri peste care voi sări. Ele sunt doar câteva informații adiționale și dacă aveți nevoie de comentarii, de informații adiționale, vă stau la dispoziție. Mulțumesc cine are întrebări. Domnul Vin Van de Camp. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun cinstit, eu nu sunt deloc un expert în acest dosar, deci probabil că întrebările mele nu sunt foarte oportune. Prima mea întrebare este ce este un regulament delegat? Știu ce sunt uh, regulamentele, directivele și actele delegate și actele de punere în aplicare, dar ce este un regulament delegat? A doua mea întrebare, cine, când, cum, de unde provin datele? Provin ele de la firmele feroviare, de la operatorii de transport, Și apoi, cineva care oferă servicii flexibile de autobuz și, trebuie, și acele companii trebuie să ofere informații. Apoi, a treia întrebare. Pentru cine sunt aceste informații? În ce, ce scop servesc? Sunt pentru utilizatorul final? Tot auzim că se vorbește despre multimodel și în momentul în care vorbim despre aceste lucruri, aici intră și aeroporturile regionale. Poate că ar trebui să se explice mai bine exact aceste lucruri. Cine pe cine ajută? Mulțumesc, domnule Van de Camp. Domnul Telici care cuvântul. Mulțumesc. Îi voi face competiție lui Vin Van de Camp. Nici eu nu sunt expert, așadar toate întrebările noastre provin din această perspectivă. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte clară. Am două întrebări micuțe. Este interesant uh, să um, vedem calendarul pentru informațiile statice, de asemenea calendarul pentru informațiile dinamice. Mă întreb cum ați ajuns la aceste date? De ce v-ați hotărât 2020 pentru unele, 2021 pentru altele, 2019 pentru altele? Cum ați hotărât calendarul pentru aceste date? Dacă țin bine minte, pentru 2021 erau programate multe informații și erau vizate uh, calendarele pentru rețelele de ciclism și mai departe. Deci, de ce ați hotărât acest calendar? Este posibil un alt calendar? De exemplu, ne-am putea grăbi? Putem uh, devansa un pic do- termenele 2020 2021? Înțeleg că pentru o rețeaua cuprinzătoare este mai complex, este nevoie de mai mult timp, dar iată, întrebarea mea este dacă putem modifica calendarul. Și apoi a doua întrebare, se referă la programul de acțiune. 5 milioane de euro care trebuie distribuiți în 28-27 de state membre. Eu sunt de acord cu ideea de 100% granturi dacă se concentrează grantul pe un proiect specific, unul din cele 4-5 dimensiuni menționate dumneavoastră, pentru că ne putem aștepta ca statele membre să fie circumspecte în momentul în care noi dorim să îi dăm bătaie. Ați spus că e nevoie de un mai mare avânt. Dar avem 4 sau 5 potențiale ținte pentru investiții și statele membre trebuie să poată alege dintre acestea. În realitate, dacă efectul de sinergie cu avântul respectiv este obiectivul nostru, nu este posibil să nu atingem obiectivul respectiv. Deci comisia trebuie să poată spune, cu tare obiectiv este absolut crucial și ne dorim ca el să fie obiectivul și puteți să îl uh, abordați și cheltuim 5 milioane. Pentru că altfel îmi fac griji. 5 milioane pentru întreaga Uniune Europeană este disproporționat și exagerez un pic când vă explic, dar este disproporționat față de costurile forței de muncă și poate că nu vom reuși să facem ce ne dorim în mod eficient. Deci poate că ar fi înțelept pentru 4-5 obiective să ne con- fiecare stat membru să se concentreze pe ce dorește. Statele membre vor putea candida pentru mai multe. Deci ceva lipsește de aici, de la obiective. Și mă deranjează. M-aș simți uh, jenat dacă cineva mă întreabă chestiuni legate de buget și de aceste 5 milioane, nu aș putea să le răspund uh, cu mâna pe inimă 100% corect. Pentru că ceva nu este în regulă aici. Și în rest aștept să văd ce comentarii aveți, ce observații aveți și vom reanaliza, bineînțeles, în perioada care urmează, aspectele care țin de multimodalitate. Sper că m-am dovedit la fel de inexpert ca domnul Van de Camp. Mulțumesc, Domnul Kramer. Mulțumesc pentru prezentare. Am totuși câteva întrebări referitor la sistemul, de, sistemul integrat de emitere de bilete. L-am stabilit în urmă cu 10 ani în cel de-al treilea pachet feroviar. E posibil, avem toate informațiile necesare pentru a avea acest sistem integrat, însă realitatea după 10 ani e că nu avem acest sistem. Pentru avioane nu e nicio problemă. Oriunde m-aș afla pe glob, primesc toate informațiile, indiferent de câte linii aeriene sunt implicate, însă când vine vorba de trenuri, nu primim aceste informații. Mi se pare o greșeală egoistă. Întreprinderile feroviare se gândesc doar la ele, spun că nu doresc să comunice mai departe datele de care dispun, însă nu fac decât să-și facă rău lor și altora. Trebuie să exercităm mai multă presiune, trebuie să pot dispune de aceleași informații și când merg uh, cu um, trenuri și trebuie să pot tipări biletul. Dacă nu e o piedică comercială pentru liniile aeriene, nu ar trebui să fie o piedică comercială nici pentru companiile feroviare. Iată de ce există o serie de probleme, de proiecte ale Uniunii Europene care sunt cofinanțate. Vă întreb, pe de o parte putem primi informațiile care sunt uh, proiectele pe care le-a aprobat Uniunea Europeană și cum sunt coordonate și integrate aceste proiecte. Dacă facem 3-4 uh, anchete, dar care nu au nimic de a face una cu cealaltă, nu progresăm. Întrebarea e în ce direcție mergem. Asta mi-aș dori să știu. Comercializarea biletelor ne interesează, bineînțeles, și după acordul de la Paris. Cum stau lucrurile cu dioxidul de carbon? Există deja anumite aspecte care sunt negociate, de pildă distanța de la Bruxelles la Madrid, când uh, iau avionul, știu foarte clar că emisiile sunt atâta, dacă iau mașina, emisiile sunt atâta, dacă merg cu bicicleta, emisiile atâta, dacă merg cu vaporul, emisiile atâta. E important ca clientul să fie informat, să poată decide și e vorba de asemenea și de protecția mediului. Cine însă se opune? De ce nu, nu funcționează? Iar dacă tot sunt la acest exemplu, dați-mi voi să vă spun că am reușit să progresăm, că astfel încât, când vine vorba de calea ferată, când e vorba de două țări, deci vorba de o cale ferată transfrontalieră, pot cumpăra pe internet biletul, dar dacă e vorba de trei țări, nu pot face acest lucru. Pot, de pildă, de la Bruxelles să iau biletul pe internet, însă de dacă de la Paris iau trenul până la Madrid, nu pot să fac acest lucru pentru că sunt trei țări implicate. Nu înțeleg de ce, dar așa stau lucrurile. Știți uh, cu toții că sunt un pasionat al uh, bicicletei. De la Berlin la Amsterdam iau Intercity-ul. Pot să-l rezerv pe internet, însă dacă spun că vreau de la Berlin până la Amsterdam bicicleta cu mine, deși e posibil în Intercity, nu în Intercity Express, poți în interstate să iei bicicleta cu tine, nu pot însă să rezerv pe internet un bilet cu bicicletă. E absurd, nu știu de ce aș stau lucrurile așa, dar e o discriminare. De ce stau lucrurile așa? Ar fi, de asemenea, o sarcină a Uniunii Europene, o sarcină a Comisiei, practic, să uh, echilibreze condițiile pentru toată lumea. În urmă cu 20 de ani am uh, făcut, uh, am protestat că de multe ori în anumite trenuri puteai să iei ce vrei cu tine, o motocicletă, chiar și o mașină, dar nu puteai să-ți iei bicicleta. Harald Reuters râde și el uh, știe, e un pasionat al bicicletei, dar important este să există condiții egale pentru toată lumea. Ce e permis pentru uh, autovehicule nu poate să fie interzis pentru biciclete. Iar acum aștept cu mare interes răspunsul Comisiei. Merci, Monsieur Kramer. Je... Mulțumesc, domnule Kramerman. uit la comisie. Uh, thank you, Chair. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnului Ivan din vreau să-i spun că, într-adevăr, actele delegate pot fi structurate apoi în funcție de natura regulamentului și uh, cunoașteți actele delegate, deci și regulamentul are aceeași structură, deci sunteți bine informat dumneavoastră. Domnule Telici, ca și domnule Kramer, în ceea ce privește folosirea acestui pachet financiar de 5 milioane, nu este semnificativ acest pachet financiar, dar acțiunile sunt foarte țintite, țintite și mici ca dimensiune. Iar statele membre sunt în etape diferite de evoluție. Unele au deja date privind punctul de acces, altele trebuie să instituie încă și să revizuiască procesul de integrare și cu părțile implicate. Deci există mai multe acțiuni bine țintite dezvoltate prin, acest, prin această cofinanțare și grant de 100% care se pus la dispoziție de data bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că rezultatele sunt uh, considerabile. Nu putem să avem uh, acțiuni disparate la nivelul statelor membre și astfel actul delegat nu va funcționa. Iar în ceea ce privește uh, cicliștii și rezervarea pe internet, acest regulament legat nu se va referi la asta, fiindcă este vorba aici de disponibilitatea serviciilor de informație privind transportul uh, multimodal și nu de rezervările pe internet. Dar Isabel uh, probabil uh, știe mai multe lucruri despre acest lucru și va face unele adăugiri. Isabel, vreau să revin, mulțumesc, la întrebarea cine ce dă Toți operatorii de transport uh, sunt vizați aici, poate să fie autoritatea de transport publică, dar și un sistem de car sharing privat. Datele disponibile nu sunt controversate. Și să vă dau un exemplu de pildă de date care sunt necesare. Veți vedea că nu e vorba de secrete comerciale și aceste date nu vor uh, afecta negativ compania, ci din potrivă îi vor da mai o, o șansă de vizibilitate. Unde este statul dumneavoastră, punctul de oprire, punctul de primire, care sunt tarifele, care este tariful mediul estimat. Astea sunt informațiile. Deci se referă la Consiliul Public, dar nu numai la feriboturi, la transportul maritim, feroviar, la transportul aerian, la metrou și, și mai departe, la toate modalitățile de transport și la șosele și autocarele intră în acest sistem. Cine poate folosi date? Toată lumea. Fiindcă vor, vor fi un portal de date deschise care, unde partajarea va, va avea un termen și condiții în funcție de modalitatea de utilizare. Uh, dezvoltatorii, companii, oricine dorește să creeze aplicații poate să acceseze aceste date. În ceea ce privește abordarea treptată, am avut uh, discuții cu, în timpul uh, consultațiilor publice cu părțile implicate și cu grupul de experți. Acesta este abordarea, iar abordarea treptată a fost uh, planul cel mai coerent pentru toată lumea și atunci uh, am ajuns la concluzia că acest lucru este fezabil și am început să discutăm despre termene. Atât. Am încercat uh, pe cât se poate să ajungem la un consens și acesta este consensul la care am ajuns. În ceea ce privește aspectul geografic, trebuie spus aici că planificarea călătoriei multimodală se răspândește în toate părțile, fiindcă există nodurile urbane și zonele sunt mai răspândite. În ceea ce rețea centrală și apoi, ap- și apoi începe cu rețeaua cuprinzătoare nu centrală, ce va fi pe rețeaua centrală, dar sunt incluse și nodurile urbane, veți vedea, deci toate orașele sunt acoperite, orașele mari sunt acoperite. Apoi, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, nu, uh, nu e obligatoriu să se ofere echivalentul de emisii, dar această caracteristică este încurajată. Însă, prin regulamentul uh, delegat, nu este obligatoriu acest lucru și cred că am răspuns întrebărilor adresate. Monsieur Reuters, Madame Vandor, je vous... Vă mulțumesc amândurora pentru prezen, pentru prezență și pentru prezentări și sunteți oricând bineveniți alături de noi. Dacă nu mai sunt alte întrebări, domnule Cramă. O scurtă întrebare. Mm, în trecut, cu cel de-al patrulea pachet feroviar, am stabilit că dacă căile ferate nu pot uh, asigura că în patru ani au toate informațiile la dispoziție, inclusiv costurile, atunci comisia va face acest lucru. Mi s-a părut o regulă bună cum au reacționat uh, s-au răzvrătit, uh, s-au spus că vom face următorii trei ani, nu vom face nimic și să vedem cum reacționează comisia sau din potrivă s-au adaptat. Monsieur mm. Merci. Euh, merci la Mulțumesc, domnul Rotez, Da, Mulțumesc, doamna președinte. Da, da, sigur, domnule Kramer, uh, suntem foarte implicați. După cum știți, acest pachet uh, um, are un termen foarte clar, 2019, și deci vom da curs acestui lucru. Acest act delegat uh, este o, reprezintă o acțiune complementară foarte folositoare și și sperăm că foarte multe acțiuni vor evolua din acest act delegat de trei ani eh, noi eh, monitorizăm cu atenție situația și, și cu toate agențiile cu uh, eh, ERA monitorizăm situația cu atenție. Mulțumesc! Mai sunt întrebări? Domnul Telici, ca o întrebare scurtă. Mulțumesc, doamna președinte, dar pe scurt e o întrebare și vreau să, să mă refer la ce a spus colegul Kramer Înțeleg întru totul că nu acesta este obiectivul uh, acestui act delegat, dar uh, mă folosesc această ocazie și mai ales că avem uh, alături de noi director cu multe cunoștințe și progresist în ceea ce privește biletele integrate, fiindcă ne apropiem de, part, de ultima parte a Mandatorii și în afară de acest raport nu a existat noi evoluție. Deci haideți să facem mai multe eforturi, fiindcă nu cred că ne așteptăm să avem un sistem de bilete integrate în 2-3 ani, dar ce cred că ne așteptăm este să, ca procesul să fie treptat și știm cu toții cine, nu ce sunt obstacole, cine sunt obstacole în ceea ce privește uh, biletele integrate. Iată de ce aș vrea ca Comisia și Parlamentul să să-și pună la comun uh, forțele și să se ia cel puțin un pas înainte, să facă un pas înainte important, fiindcă am tot discutat, am visat acest lucru de prea mulți ani fără să se întâmple nimic tangibil. Pur și simplu vreau să vă spun că nu trebuie să lăsăm deoparte această chestiune a biletelor integrate doar pentru că nu intră în sfera de aplicare a actelor delegate, acestui act delegat. Domnule să vă dau cuvântul. Mulțumesc, o să fiu foarte succint, domnul președinte. Sunt de acord cu um, ambiția dumneavoastră, domnule Telicica. Trebuie să se ia măsuri și Comisia prevede, s-a anunțat și în pachetul de mobilitate, activitate cu privire la drepturile pasagerilor feroviari în ceea ce privește biletele și uh, drepturile privind intermobilitatea și mobilitatea ca serviciu care va avea uh, loc în cadrul digital și va avea loc o conferință care cred că vă va interesa pe dumneavoastră și pe dumneavoastră, domnul președinte, în ceea ce privește uh, transportul digital uh, de pe 18 noiembrie în Tallinn, la Tallinn și Comisia a spus foarte clar că anul viitor dorește să se ocupe de transportul multimodal și există o ambiție foarte clară de a integra și acest subiect care nu este deloc uh, ușor și care ține mai mult de servicii, dar care, bineînțeles, nu trebuie pierdut din vedere. Și prin aceste acțiuni, Comisia își manifestă o ambiție foarte clară în acest sens despre care vorbiți și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Roters. Gata cu întrebările, pentru că nu mai sunt întrebări. Și, stimați colegi, ședința se declară închisă.